Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, si vous le voulez bien, nous allons euh, commencer. Bună ziua, dragi colegi, o să începem ședința din această după-amiază. Vedeți că în dreapta mea uh, avem uh, pe panou STC, uh, așa cum ne anunțase și Vicky săptămâna trecută, care are nevoie de câteva zile în plus să se, să-și revină și Pano uh, uh, spune că a fost foarte mișcat de simpatia demonstrată de unii și alții uh, și mi-amintesc de felicitarea cu toate semnăturile care a tot circulat și ceva e de învățat de aici, că pe, pe drumul trebuie să fim prudenți și cu motocicleta, chiar dacă ai dreptate, ești în dreptul tău și celălalt greșește, tot poți să ajungi victimă. Deci să fim cu toții atenți când circulăm. Propun să deschidem acum, uh, cam zis, esențialul uh, și la restul lucrărilor. În legătură cu ordinea de zi, aveți observații? Dacă nu, considerăm că ordinea de zi a reuniunii este adoptată. Vă reamintesc că această reuniune este transmisă în direct, pe internet. Și pot să vă spun de asemenea că procesul verbal al reuniunii din 27 aprilie 2016 a fost distribuit și dacă sunteți de acord, va fi considerat adoptat. Sunteți de acord? Foarte bine. Vom începe acum cu trialogurile și voi da cuvântul lui Andreea Schwab, care cred că e singurul supraviețuitor din uh, echipa de raportori și raportori fictivi care au început lucrările pe acest uh, text, uh, deci nu va fi contrazis de raportorii din umbră care nu mai sunt. Deci, vă rog să ne spuneți despre ce se întâmplă în trialogul privind dispozitivele medicale și in vitro. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face plăcere să fac acest lucru pentru că Nora Bera mi-a cerut uh, să-mi asum în acest mandat uh, rolul de raportor pentru acest uh, document și ca urmaș al colegei noastre pot să spun că au fost 10 reuniuni la care am avut plăcerea să particip. deci s-a cheltuit mult timp pentru acest subiect, pentru această industrie și de aceea cu atât mai mult ne bucurăm că putem să prezentăm subiectul și aici, în Comisia pentru Piața Internă. Pe 25 mai s-a găsit o soluție între cele trei instituții în cadrul trialogului pentru produsele medicinale și dispozitivele medicale, acum vor avea în loc de directivă un regulament, ceea ce nu înseamnă uh, neapărat o schimbare a condițiilor uh, cadru pentru legiferarea în materie de produse medicinale care Uh, împreună cu medicamentele și dispozitivele in vitro urmează a fi utilizate. Și de aceea nu e o surprindere că uh, pe multe puncte s-au străduit foarte tare toate cele trei instituții. Pentru că știm din uh, consultările din mandatul precedent că am avut, și mai ales în țara dumneavoastră, acel mare scandal cu uh, implanturile mamare și <clears throat> acum s-a lucrat la, posibilit- la împiedicarea posibilității ca anumite eludări ale legii să fie justificate prin legislație. Deci, cei care încalcă um, legislația cu bună știință vor fi penalizați în temeiul legii și uh, avem acum și o îmbunătățire a mecanismelor de supraveghere. Autoritățile naționale vor putea să facă în așa fel încât posibilitățile pentru producători uh, să fie mult limitate uh, posibilitățile de a uh, produce produse și dispozitive periculoase. Apoi, situația produselor medicale se va îmbunătăți mult prin aceea că supravegherea pentru um, produsele care prezintă riscuri mari se va îmbunătăți, dar această îmbunătățire se poate face numai dacă există o colaborare strânsă între autoritățile uh, competente din statele membre, așa cum prevede legislația europeană. Apoi, Autoritățile mm, desemnate trebuie să arate că sunt competente, că au expertiza necesară pentru a aprecia situația și pentru a supraveghea, ceea ce înseamnă că nu va mai exista o um, posibilitate generală, o capacitate generală de a aprecia toate și a evalua toate produsele. Și trebuie, uh, va trebui ca Uh, autoritățile desemnate din cele 28 de state membre să colaboreze în așa fel încât să aducă o plus valoare europeană mult mai mare decât până acum. În plus, a fost vorba de controlul produselor cu risc mare, supravegherea acestor produse a fost criticată într-o bună măsură, dar, într-adevăr, în unele domenii de bază unde există produse Uh, foarte riscante sau invazive, acolo se vor face controle mai stricte. S-a cerut în acest Parlament um, uh, să se îmbunătățească cadrul de supraveghere și cred că vom ajunge să avem un cadru mai bun și în ceea ce privește implanturile va fi mult mai ușor să se aprecieze cât de sigure sunt uh, acele dispozitive, implanturi și pentru pacienți și pentru medici și uh, pentru uh, acele produse care nu sunt disponibile în toate statele membre am putea să se, ar putea să se ajungă la un compromis chiar dacă Comisia Europeană nu e foarte mulțumită de acest compromis, pentru că spune că o listă negativă europeană a produselor uh, care nu mai pot fi uh, prelucrate, reutilizate, pune problema că uh, acest lucru va duce la uh, tactici de întârziere și <clears throat> în cazuri extreme se va putea reacționa doar foarte târziu. Și de aceea Comisia ezită în legătură cu refolosirea anumitor produse medicinale și a unei liste negre cu acestea, uh, dacă se acceptă această idee. Nu sunt neapărat de acord cu Comisia. Pe de altă parte, n-aș vrea să reluăm discuțiile pentru a găsi un echilibru, un compromis pe care îl avem deja între Parlament și Consiliu. Deci, trebuie să înțelegem că toate părțile au făcut concesii uh, destul de dureroase și că trebuie până la urmă să creăm uh, măsuri care să nu împovăreze prea tare producătorii de produse medicinale și să avem uh, o legislație funcțională pentru acest domeniu foarte sensibil, foarte important pentru consumatori. Deci, uh, noi am participat la acest proces și sper că, până la urmă, colegii vor fi de acord cu acest compromis. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Schwab! Am înțeles cu toții că subiectul este extrem de important și de delicat. Nu putem uh, să aplicăm soluții standard, așa pur și simplu, acestui domeniu, deci înțelegem că puțin câte puțin ne apropiem de niște soluții care, bineînțeles, nu sunt uh, perfecte, dar trebuie să fie cât mai bune, mai ales pentru cei care vor supraveghea aplicarea regulilor. Colegii doresc să facă observații sau să pună întrebări față de cele comunicate de Andreas. Se pare că nu. Îi mulțumesc pentru toată munca făcută, care încă nu s-a încheiat. Dar iată, se fac pași înainte, destul de mulțumitor, după părerea mea. Dacă sunteți de acord, trecem la punctul următor, cel privind recepția și supravegherea pieței uh, autovehiculelor cu motor uh, și a componentelor și unităților tehnice separate destinate acelor vehicule. Colegul Dalton e raportor pe acest dosar și în această după avem un schimb de opinii cu cei interesați și în acest sens avem aici un grup de intervenienți care vor lua cuvântul pe rând și o să-i prezint în momentul în care urmează să intervină, dar, evident, la început voi ruga pe domnul Dalton să ne facă o scurtă prezentare a acestui schimb de opinii. Daniel. Mulțumesc, domnule președinte. Da, e bine că în sfârșit purtăm o dezbatere uh, cum se cuvine, cu părțile interesante, interesate, pentru că n-am avut foarte mult timp înainte și cred că trebuie să investim mai mult timp în discutarea acestui dosar important. E păcat că e primul punct de pe ordinea de zi într-o ședință de luni când nu sunt chiar toți membrii de față, deci aș ruga secretariatul să gândească mai bine programarea pe viitor. În rest, aștept cu nerăbdare să văd ce vor spune cei interesați, reprezentanții părților interesate. Am discutat cu comisia până acum, dar uh, nu am discutat cu adevărat cu părțile interesate. Deci prefer să-i las să intervină și să mai iau cuvântul după aceea, dacă se poate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Dalton. Aveți dreptate în ambele privințe. Într-adevăr, ar trebui ca textele să fie dezbătute atunci când sunt prezenți uh, membrii, dar nu e vina secretariatului dacă ei nu sunt uh, la ședință atunci când ședința a fost anunțată, dar acum dăm cuvântul imediat reprezentanților părților interesate. Vă rog să nu uitați că aveți fiecare câte șase minute și voi da mai întâi cuvântul domnului Albert Cruz de la aceea, asociația care reprezentantă fabricanții, producătorii de autoturisme, camioane, dubițe, și autobuze din Europa. Domnule De Cruz, aveți cuvântul. Mulțumesc că m-ați invitat aici să vorbesc în Parlament. Sunt Alfred Clos, director tehnic la aceea și mă ocup de um, reglementarea cadru, legislația cadru. N-am mult timp, așa că o să încep cu o declarație. Salutăm această propunere și obiectivele propuse de către Comisie, dat fiind că Avem probleme pe care le pune sistemul actual și care ar trebui să dispară. Esențial pentru industria noastră e ca propunerea să fie uh, eficace și să nu creeze birocrație în plus. Uh, această propunere ne dă și prilejul să mai reducem din uh, gradul de complexitate al sistemului actual și în același timp să creăm o piață internă pentru omologarea de tip a vehiculelor în Uniunea Europeană. Am identificat anumite elemente esențiale și dintre ele am ales două pe care le vedeți aici. Mai întâi, validitatea limitată la 5 ani a certificatelor. Aceasta ar putea reprezenta o povară enormă pentru uh, industria noastră și pentru autorități și pentru organismele producătorilor, pentru că certificarea de tip nu este doar pentru vehicule integrale, ci și pentru sisteme, cam 100 pentru camioanele mari și uh, reobținerea certificatelor la fiecare 5 ani n-ar fi foarte simplă. Apoi finanțarea certificării de tip și a supravegherii pieței printr-o uh, taxa națională combinată. Sunt state membre care au un sector mic pentru certificarea de tip, certifică de tip practic două vehicule în, într-o țară și au toată această povară de supraveghere a pieței. Așa că distribuirea acestei poveri pentru două uh, certificări de tip ar însemna că s-ar ajunge la costuri prohibitive și s-ar face un fel de uh, alegere pe culese a sistemului de certificare de tip. Și apoi se prevăd și măsuri uh, care perturbă uh, oprirea vânzărilor și uh, ajustări retroactive care ar putea fi, de fapt, soluționate simplu pe calea administrativă. În concluzie, Membrii aceia doresc să fie parte a soluției, nu să participe la găsirea soluției, nu la problemă. Și suntem gata să discutăm și să susținem propuneri constructive. Vrem să prezentăm propuneri pentru preîntâmpinarea continuării tipurilor existente de vehicule care eludează noile cerințe în materie de implementare și să propunem o modalitate de finanțare a certificării de tip și a supravegherii uh, pieței fără a crea dependențe financiare care să denatureze condițiile de pe piață. Și nu în ultimul rând, suntem pregătiți să lucrăm la toate aspectele problematice menționate de Parlamentul European și de celelalte părți interesate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Clos. Îi dau acum cuvântul domnului Gerhard Müller, reprezentant al Comitetului Internațional pentru Inspecție pentru Vehicule cu Motor, o organizație a sectorului uh, uh, public, dar și privat, uh, care, face, care se ocupă de verificarea autovehiculelor. Vă rog. Doamnelor și domnilor, ca președinte al grupului de experți pentru certificarea de tip în cadrul CITA, aș vrea să vă prezint pentru prima oară poziția noastră. În acest uh, comitet internațional uh, am salutat de principiu propunerea Comisiei pentru că procedura uh, va fi mai profesionistă, va fi mai ușor de desfășurat um, în mod profesionist, conform propunerii. Și am șapte puncte de menționat. În primul rând, avem nevoie în Europa de o transpunere unitară a dispozițiilor legale comune. Avem de câțiva ani așa numitul noul cadru legislativ și uh, cooperarea dintre producători, uh, organismele de verificare și consumatori și uh, considerăm că n-ar fi bine ca pe viitor de serviciile tehnice al, uh, să fie dependente de autoritățile de supraveghere, serviciile tehnice de um, certificare de tip, sau să introducem taxe pentru um, evaluarea serviciilor tehnice. Să nu uităm că uh, există mii și mii de tipuri de componente tehnice, de piese, de autovehicule, că în Europa avem diferite structuri ale costurilor de la un stat membru la altul și că în transpunerea în practică apar tot felul de probleme birocratice, tot felul de eforturi de, uh, birocratice pe care trebuie să le eliminăm. Um, în plus, mi se pare că ideea de a armoniza cerințele și de a întări independența vor duce la standarde mai clare în întreaga Europa, care vor fi mai detaliate și specifice și va fi și acea listă de verificare în care se va descrie uh, care este nivelul cerințelor minime pentru serviciile tehnice, astfel încât să-și consolideze independența. Apoi, o mai strictă separare a responsabilităților. Vorbim aici de un sistem cu parte terță. Avem autoritățile, producătorii și serviciile de certificare de tip, care ar trebui să fie strict separate unele de altele, nu ca astăzi, când o autoritate poate să fie și supraveghetoare și cea care eliberează certificarea de tip. E nevoie și de supravegherea pieței pe durata întreaga de viață uh, autoturismului, nu doar la început, când se face certificarea de tip și considerăm că trebuie să avem un uh, domeniu de aplicare mai specific, mai bine detaliat, inclusiv uh, conformitatea în serviciu, care să fie evaluată de o parte terță. Un alt lucru foarte important, test testele obligatorii pentru software-ul de pe autovehicule, mai ales pentru cele care conduc fără șofer, singure, uh, trebuie să putem avea o imagine cât se poate de detaliată și clară despre acest um, software și despre cum se pot preîntâmpina manipulările lui. Uh, și aici considerăm că trebuie prevăzută o supraveghere și o verificare periodică și trebuie făcută și o legătură încă de la început pentru conformitatea de tip, trebuie prevăzute anumite criterii astfel încât apoi să putem face evaluări și verificări uh, cât se poate de bune. Și uh, toate acestea trebuie să se găsească în procedurile um, referitoare la uh, siguranță și protecția mediului. În al treilea rând, uh, se fac tot felul de evaluări fără demontarea de uh, părți și trebuie să asigurăm că acest lucru se va menține pentru că altfel uh, consumatorii nu o să poată suporta costurile. De asemenea, dorim ca pe viitor să existe colaborare numai între autoritățile de supraveghere și comisie, ci și un schimb, să avem și un schimb de informații și cu serviciile tehnice de certificare, ceea ce uh, înseamnă că um, aceste servicii tehnice nu vor mai opera așa de sine stătător. Deci, ar trebui să avem uh, standarde armonizate cât mai înalte pentru aceste servicii, chiar dacă consecința va fi că unele servicii uh, pe viitor nu vor mai putea să funcționeze. Chiar și în legătură cu software-ul uh, avem o problemă importantă și apoi periodicitatea verificărilor. Mulțumesc! Merci beaucoup. Oui, on voit bien. da, mulțumesc foarte mult. E adevărat că reiese și în actualitate cât de strategică este această chestiune. Și vom continua cu profesioniștii din domeniul autovehiculilor și am să dau cuvântul acum domnului Jacob Banks Clark, care este director general al Federației Internaționale Automobilelor. Și, dacă înțeleg eu bine, de fapt, acoperiți întregul sector Uh, nu neapărat omologarea de tip sau certificarea de tip, ci întregul sector uh, al autovehiculelor. Vă dau cuvântul imediat. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi, membri ai Parlamentului European. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră. Eu sunt responsabil de activitățile de mobilitate în Europa, Orientul Mijlociu și Africa și astăzi iau cuvântul în numele a 75 de cluburi uh, Uh, automobile din uh, Europa, care reprezintă mai multe milioane de um, consumatori. Consumatorii au dreptul să obțină informații corecte în ceea ce privește produsele pe care le cumpără și în ceea ce privește consumul de carburanți. Și n-a fost întotdeauna cazul. Cu toții știm cât de important este să avem o dezvoltare durabilă a societăților noastre și mobilitatea, sector mobilității, reprezintă un element cheie și știm că această revizuire va contribui în acest sens și anume va îmbunătăți sistemul de omologare de tip și va introduce suficientă supraveghere a pieței. Sistemul de certificare de timp prevede anumite cerințe de respectare a mediului și de a securității și reprezintă o recunoaștere reciprocă a acestor proceduri și ne permite de asemenea să avem liberă circulație a produselor noastre. Și întregul sistem trebuie să fie uh, în sprijinul pieței uh, interne, unice. Însă până în prezent nu a acoperit toate domeniile așa cum trebuia. Experiența ne demonstrează că există o legătură între certificarea de tip și felul în care testăm produsele și asta poate să ducă la o distorsionare a pieței. Și s-ar putea să avem uh, dificultăți și la nivel de autorități de certificare. În orice caz, sistemul trebuie să fie cizelat în așa fel încât să asigurăm și un bun raport între costuri și eficiență. Faptul că există posibilitatea acum de a impune sancțiuni Uh, e, înseamnă că există o delimitare clară a răspunderilor și atunci consumatorii nu vor mai fi într-o situație în care nu primesc informații corecte referitor la produsele pe care le cumpără. Accesul la informații în ceea ce privește uh, felul în care aceste uh, software-uri respectă cerințele, noile cerințe, sunt de asemenea, este de asemenea un element important și sistemul de testare uh, Um, vine și suplimentează cerințele de securitate deja existente, tocmai pentru a ne asigura că informația este în întregime disponibilă. Acum, în ceea ce privește supravegherea de piață, aici e clar că e nevoie de mai multe verificări odată ce autovehiculele respective sunt deja pe piață. Noi, împreună cu membrii noștri afiliați, suntem implicați în procedurile de testare și în procedurile de performanță ale autovehiculor în uh, timp real, în mediul real. Și ne dorim să existe suficiente teste fizice care să fie realizate atât la nivel de Uniunea Europeană cât și de state membre și informația necesară să fie disponibilă prin intermediul a unor părțe terțe, independente, autonome, fără niciun fel de costuri și fără întârzieri și autoritățile, um, organizațiile independente ar trebui să poată aibă acces la aceste proceduri și să poată să contribuie la informarea formurilor de punere în aplicare a legislației în mod corect, dacă e nevoie. La asta trebuie să servească supravegherea de piață. Și în final, un alt punct pe care vreau să-l menționez astăzi este că aceste autovehicule ajung, iată, într-o nouă epocă. Uh, ele sunt din ce în ce mai conectate și sistemul actual trebuie să mențină egalitate de tratament uh, și în acest domeniu și să ofere acces la informații, să ne pregătim pentru această nouă epocă. E clar că e nevoie de un nou cadru un cadru care să clarifice posibilitățile pe care, de alegere pe care le are consumatorul și să clarifice de asemenea și chestiunile legate de protecția datelor și încurajăm Parlamentul European ca și reprezentant de consumatorilor europeni să se asigure că sunt luate suficiente măsuri cât mai repede cu putință în acest sens. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup, monsieur. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Ne-am rămas încă două persoane care vor interveni în acest panel, două doamne, mai întâi doamna Silvia Goset, care reprezintă AFCAR, Alianța pentru Libertate și, de, și pentru repararea autovehiculelor în Europa. Iată, acesta este numele asociației, organizației dumneavoastră. Deja titlul ne face să visăm. Dar oricum să ne spuneți la uh, ca, care este anume uh, poziția noastră și despre ce este vorba. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Vreau să vă mulțumesc pentru șansa de a prezenta poziția noastră. Prin diferitele fațete ale certificatelor uh, de omologare de, de, de tip, dorința noastră reprezintă repararea și mentenența pentru autovehicole. După cum puteți vedea în acest uh, diapozitiv, noi suntem AFCAR. AFCAR a fost creat în 1997 deja și are o gamă largă de uh, factori interesați, uh, asociații de consumatori și diferite instituții care se intervin ulterior pe piață odată ce autovehicule au fost lansate pe piață uh, pentru a repara autovehicule sau, uh, spre exemplu, diferite asociații și federații de garaje, etc. Și um, ideea este să ne asigurăm că avem uh, o piață concurențială, spre exemplu, pentru piesele care trebuie să fie înlocuite în caz de reparație și că există suficientă informație în acest sens. Piața este foarte diversă și utilizăm 3,5 milioane de persoane în uh, peste 1000 de întreprinderi. Și e vorba de multe ori de întreprinderi mici și mijlocii care fac parte din întreaga industrie automobilelor. Și repararea, mentenența acestor vehicule reprezintă o piață importantă în Uniunea Europeană. e nevoie de un exercițiu de consolidare al prevederilor legislative deja existente, a cadrului legislativ actual în ceea ce privește autovehiculele pentru pasageri și, evident, și, autovehic- și um, regulamentul referitor la directiva referitoare la autovehiculele care nu sunt pentru pasageri. Există trimiteri la di- diferiți uh, um, conectori fizici care trebuie să fie menționați pentru că acestea fac parte integrantă din un autovehicol. Și deci sistemul de standardizare trebuie să fie reorganizat în acest sens. Spre exemplu, reprogramarea pentru acele autovehicule, autoturisme pentru uh, pasageri, includ anumite părți care sunt esențiale și există și uh, trimiteri la obligații care de fapt sunt uh, prevăzute, dar pentru alte tipuri de autovehicule. Ideea este că trebuie să introducem toate aceste prevederi în procesul legislativ în curs de desfășurare uh, în momentul de față. Cu toate acestea, Dincolo de aceste omisiuni din text, în continuare ne dorim anumite îmbunătățiri care sunt absolut necesare în momentul de față, în așa fel încât sistemul actual, referitor la uh, informația de natură tehnică, să fie un sistem cât mai solid la toate nivelurile. Legislația actuală datează deja de acum 10 ani de zile și trebuie să fie actualizată pentru a putea menține scopul sau inițial. E nevoie de un studiu exhaustiv din partea Comisiei în ceea ce privește felul în care funcționează sistemul actual, deci acel raport recovery. La, ă, acesta a fost publicat la sfârșitul anului 2014 și în acest raport se identifică anumite deficiențe structurale Spre exemplu, s-a arătat faptul că toată, tot lanțul de aprovizionare cu piese ulterior, odată ce autovehiculele sunt lăsate pe piață, se confruntă cu obstacole și bariere și nu um, uh, se furnizează toată informația tehnică necesară. Acest raport a fost urmat și de o serie întreagă de recomandări foarte concrete, tocmai pentru aceste chestiuni evocate. Și măsurile de follow-up în acest sens nu au fost totuși, din păcate, încă comunicate înspre Consiliu și înspre Parlamentul European. Ideea că aceste îmbunătățiri trebuie să fie introduse acum tocmai pentru a acoperi neajunsurile care au dus la ineficiențe în sistemul actual, în așa fel încât să oferim un acces de plin la informații tehnice. Spre exemplu, să ne asigurăm că avem uh, echipament de diagnosticare, de testare E clar că în acest sens producătorii, fabricanții trebuie să, să ofere toate informațiile referitor la felul în care se face testarea acestor autovehicule, tocmai pentru a ne asigura că putem comunica în mod eficient și că se respectă exact aceleași protocoale standardizate. Însă, plecând de la acest raport recovery, se pare că nu se respectă întotdeauna diferitele cerințe de validare, sunt impuse anumite taxe sau nu sunt puse la dispoziție toate informațiile și de aceea e nevoie de o clarificare, în așa fel încât producătorii de autovehicule să le respecte într-un termen de șase luni și să vină cu toate informațiile necesare. Un alt exemplu, definiția în ceea ce privește repararea și mentenența a fost organizată în 2006 și acum trebuie să fie actualizată pentru că acum știm că există un, foarte multe noutăți, mai ales în materie de lanț de aprovizionare cu piese ulterior. Și e clar că de multe ori, spre exemplu, informația oferită pe site-uri web este pur și simplu inutilizabilă pentru operatorii care vin ulterior în lanțul uh, Uh, comercial și uh, trebuie să fie respectat uh, regulamentul actual. De asemenea, ne dorim ca Parlamentul să facă un sistem de verificare mai solid, cu proceduri îmbunătățite, mai ales atunci când e vorba de plângeri. Pentru că trebuie ca acestea să fie mai simplu de organizat din partea IMM-urilor, unor întreprinderi mici și mijlocii, în așa fel încât un garaj mai mic, eu știu, în Bulgaria, în Finlanda, oriunde, să poată să depună o plângere dacă e cazul. Până în prezent, sistemul nu a permis uh, tuturor să beneficieze de aceste posibilități. Și întotdeauna s-a făcut referință la autoritățile naționale de certificare de tip și doar aceste autorități puteau contacta mai departe factorii interesați și puteau lansa o anchetă. Iată doar deci câteva puncte, printre altele, multe altele. Și ca și concluzie, noi invităm Parlamentul European să apere IMM-urile din domeniu și consumatorii europeni în domeniul autovehicolelor, pentru că sunt că e nevoie de o nouă piață pentru aceste autoturisme. Există deficiențe, există probleme în sistemul actual. Trebuie să le, uh, să le uh, să îmbunătățim situația, însă în acest sens nu trebuie să uităm din uh, vedere, să pierdem din vedere nici latura digitală Uh, așa că noi am fi recunoscători Parlamentului European dacă s-ar introduce în acest regulament o cerință de interoperabilitate între diferite platforme. E un subiect separat, am înțeles că și Comisia va lansa în luna iunie un astfel de studiu pe acest subiect, dar asta ar putea să fie deja o bază pentru niște prevederi mai exhaustive pentru a putea avea o interoperabilitate a vehiculelor conectate. Avem nevoie deja de măsuri în acest sens acum, tocmai pentru a ne asigura că vom reuși să depășim cu bine finalul epocii uh, analoge și că vom intra pe deplin în epoca digitală. Președintele, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, stimată doamnă. Și acum să dau cuvântul următorului vorbitor, din partea BEOC este vorba de vocea consumatorilor în Europa și domnul, doamna Silvia Marol se ocupă de securitate. Very much for having invited Buick to contribute to consumer view. Mă bucur că pot să particip uh, cu contribuția noastră. Perspectiva consumatorilor, noi reprezentăm 42 de organizații de protecție a consumatorilor independente din, de, de, independente din 31 de țări europene. Membrii noștri de la BEUC își doresc acțiuni uh, adevărate legate de uh, supravegherea pieței. Ne interesează și omologarea de tip, evoluția acesteia, pe, pentru că avem multe probleme actualmente, nu numai din cauza scandalului Volkswagen, și pentru că avem multe probleme cu drepturile consumatorilor, care astăzi nu sunt respectate actualmente de o serie de constructori auto. Sunt probleme de sănătate a populației, emisii prea mari, probleme și cu bugetul consumatorilor, pentru că atunci când consumatorii fac o achiziție uh, și bugetul lor uh, suferă din cauza faptului că au ales uh, probabil o mașină care echipurile are emisii mai puține. Un fel de class action a fost lansat în Italia, de pildă. Consumatorii noștri doresc ca să își capete banii înapoi, pentru că este foarte clar că și nici din punct de vedere economic lucrurile nu stau foarte bine. Parlamentul a hotărât că e nevoie de discuții suplimentare pe acest dosar. Este bine. că se întâmplă asta e nevoie de timp pentru a lua o hotărâre pe un dosar atât de complex, însă lansăm un apel. Trebuie ca lucrurile să se miște, trebuie ca acest dosar să fie manipulat cu multă atenție, pentru că cetățenii se întreabă care este plus valoarea pentru Europa și pentru cetățenii soi, săi uh, acest dosar. Uh, ce consecințe vor uh, exista și ce vizibilitate vor avea cetățenii pentru că ei își doresc astăzi să participe la remedierea acestor lipsuri. Vreau să vă spun că înainte de acest schimb de vederi ne-am publicat un document de poziție cu recomandările noastre. Permiteți-mi să fac un rezumat al acestora. Propunerea Comisiei este bună, este un bun pas înainte în direcția potrivită, însă pentru a reinstaura încrederea cetățenilor în sectorul auto, trebuie să se mai creeze o serie de cerințe suplimentare pentru sectorul auto. În primul rând, să existe uh, testări de conformitate uh, aleatorii pentru a se detecta uh, dispozitivele de manipulare și înșelăciune. De asemenea, trebuie să existe o, un demers pentru ca autoritățile de testare, omologare și constructor auto să nu mai poată să acționeze în totală impunitate. De asemenea, trebuie să existe o testare a, mașinilor în condiții reale de condus pentru ca consumatorii să aibă încredere că cumpără mașina care spune că este cum este, iar aceste autovehicule trebuie să poată să fie testată și în mod independent după achiziționarea de către cetățeni. Așadar, astfel, noi am observat că există oarește conflicte de interese în, în sistemul actual de omologare tip și această revizuire ne permite să îmbunătățim lucrurile toate serviciile tehnice în care verifică trebuie să fie independente complet de constructorii auto și de către furnizorii de piese de schimb, iar toate verificările trebuie să aibă loc în laboratoare independente. De asemenea, recomandarea noastră este ca serviciile tehnice private să nu primească plăți directe de la constructorii auto și aceștia să nu poată ei să aleagă serviciul uh, tehnic respectiv și să nu poată să se aranjeze cum ar veni cu autoritățile. Noi avem recomandări ușor diferite de cele menționate de antevorbitori în acest sens. Un alt punct important pentru noi este că, da, există foarte multe prevederi bune în legătură cu amenziile care se vor aplica tuturor formelor de neconformitate, inclusiv atunci când e vorba de performanța uh, legată de consumul de carburant atunci când ea depășește standardele, însă să se știe foarte clar că folosirea mm, dispozitivelor de uh, manipulare Uh, pentru a scădea uh, emisiile unei mașini nu trebuie să fie permise, trebuie să devină ilegale, ceea ce nu apare ca atare în uh, propunere. De asemenea, o mai mare transparență în procesul de omologare tip, o mai mare tragere la răspundere a statelor membre și a UE, autorităților respective, pentru că astăzi, de adevăr accesul la informație nu este ușor de realizat. Și uitați-vă cu scandalul acesta diesel, este foarte clar că procesul de chemare, de, de chemare înapoi a anumitor autovehicole nu este foarte clar atunci când acestea sunt neconforme sau defectuoase. Trebuie ca atunci când apar probleme, procesul acesta de um, retragere de pe piață să aibă loc în mod omogen și transparent. Apoi, uh, Uh, problemele de sănătate a populației, bineînțeles, de sănătatea consumatorilor, um, uh, bineînțeles că cei care folosesc um, uh, um, motociclete și altele de acest tip sunt cei și care suferă și mai mult din cauza poluării, mult mai mult decât cei care sunt într-un habitaclu, deci într-un autovehicol normal. Trebuie să existe un forum european pentru un mai bun schimb de informații în acest sens. Ar fi bine dacă s-ar spune foarte clar în ce mod organizațiile de protecție a consumatorilor pot să participe la acest proces, pentru că uh, există o serie de teste de neconformitate de care noi am uh, avut cunoștință și pe care am dorit să le uh, contestăm, dar nu avem astăzi acces la aceste formuri. Vă mulțumesc foarte mult! Euh, mulțumesc și acum, după ce am dat cuvântul tuturor invitațiilor, aș vrea să știu dacă dau cuvântul raportorilor de nu, Văd că domnul Cadeche e deja gata să ia cuvântul, nu? Eventual, doamna Crista Șaldemose, care este uh, raportor de umbră din partea socialiștilor, eventual aveți dumneavoastră observații? Vreați să interveniți? Nu? Foarte bine, dacă nu, nu e grav, nu e nimic. Văd că am în fața mea trei raportori din umbră. Am să vă dau cuvântul și eventual poate domnul... Uh, uh, Cristian, vă rog, aveți cuvântul. Vi har ikke så meget tid, og jeg går ud fra, at vi på et senere tidspunkt kan tage en mere grundig øh, diskussion om, hvad, hvad vores indledende kommentar øh, er til det her forslag, men på vegne af Socialdemokraterne vil jeg gerne... Vom avea ocazia să mai discutăm despre această propunere și numele SND pot să spun următorul lucru. Et ...godt grundlag for at få forbedret vores øh, typegodkendelsessystem. Da, ideea este că trebuie să îmbunătățim întregul sistem de omologare de tip și cred că e nevoie de această îmbunătățire, așa că vom pune accentul tocmai pe reconstruirea încrederii în rândul consumatorilor și a cetățenilor, și anume că securitatea este garantată și că ne asigurăm că avem o situație competitivă, concurențială pentru toate întreprinderile, atât pentru cele care produc uh, autovehicule, cât și cele care produc piese de schimb. De aceea e foarte bine să abordăm mai îndeaproape diferite situații, spre exemplu datele accesul la date uh, în aceste autoturisme, transparența în ceea ce privește aceste date. Eu cred că aici e vorba de o întreagă structură. Apoi să nu uităm, spre exemplu, și taxele. Uh, iarăși un element care trebuie să fie examinat și um, factorii interesați l-au evocat. Trebuie să ne asigurăm că noul sistem este sistemul potrivit, așa cum este el propus. Și, de asemenea, este important să examinăm și fiecare etapă din sistem și anume că fiecare intervenient știe exact ce anume trebuie să facă, nu numai în întreaga procedură de omologare, dar și agențiile de protecție a mediului și așa mai departe. Toți cei care au un rol de îndeplinit în acest cadru trebuie să fie implicați în așa fel încât să știe exact care este contribuția lor la întregul sistem. Fără de care s-ar putea să ajungem din nou într-o situație de scandal și sistemul din nou s-ar colapsa. De aceea cred eu că trebuie să analizăm îndeaproape ceea ce este legal, ceea ce este ilegal, ă, tocmai pentru a ști exact cum anume vom organiza acest nou sistem de omologare. Și acum câteva cuvinte în ceea ce vrește organizarea în timp, calendarul, dacă tot mi-ați dat cuvântul. Evident, sunt de acord că avem nevoie de o implementare rapidă a unui nou sistem de uh, certificare, de omologare. Datorăm acest lucru consumatorilor, dar în același timp, având în vedere că am avut deja diferite scandale, scandaluri, e clar că trebuie să învățăm din greșeli, trebuie să învățăm din problemele trecutului și să încercăm să înțelegem de ce problema nu a fost descoperită în Europa la momentul respectiv. De ce Statele Unite dintr-o dată au descoperit acest lucru? Așa că n-ar trebui să ne pripimim, n-ar trebui să mergem mult prea repede, prea repede încât să nu fim în măsură să învățăm, să tragem învățăminte din, sca- din scandal, din trecut, din întreaga perioadă de analiză a întregului sistem. Și de aceea, analiza noastră trebuie să fie aprofundată, aștept cu nerăbdare cooperarea noastră și sunt convinsă că vom reuși să punem la punct un nou sistem bun, nu numai pentru consumatori, ci și pentru întreprinderi. Mulțumesc foarte mult pentru atenție! Mulțumesc foarte mult. E clar, doamna Șaldemosă pune anumite întrebări care, de altfel și ele, sunt abordate de către Comisia de Anchetă Parlamentară pe acest subiect și chiar dacă, evident, fiecare are un punct de vedere diferit pe acest subiect, va trebui să urmărim și aceste lucruri de aproape. Acum, din partea PP, nu știu dacă eventual domnul Stefanec dorește să ia cuvântul sau eventual după domnul Schwab, mai întâi Andreas, Andreas mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mulțumesc și raportorului și experților care au venit aici pentru posibilitatea de a ne arăta cât de precis uh, care este opinia părților interesate. Mă alătur și colegei Moze în sensul că trebuie să alcătuim programul așa în, fel, în, în așa fel încât să putem uh, traduce în practică cât mai repede îmbunătățirile legislative și de aceea și uh, propunerea de a lăsa autorităților puțin timp astfel încât uh, la capătul procedurii să poată să respecte programul, pentru că aici nu e vorba de arătat uh, pe cineva cu degetul, ci să găsim cât mai repede o soluție mai bună. Cred că nu va fi chiar așa de ușor ca legiuitorul să spună legal și ce e ilegal, cum spunea și colega de moze. <clears throat> Trebuie să ne uităm acum în legislația existentă să vedem câtă marjă de manevră mai au producătorii, dacă aceasta corespunde cu dorințele legiuitorilor, dacă e folosită la maximum sau chiar dacă s-a abuzat de ea și uh, Uh, marja de manevră, dacă e depășită, atunci e ceva ilegal sau trebuie să mai dăm definiții, să precizăm astfel încât uh, autoritățile să poată interveni așa cum se cuvine și uh, asta nu doar cele europene, ci și cele uh, naționale. Nu știu dacă putem uh, pune și întrebări uh, invitațiilor noștri, dacă nu o să fac uh, o observație. Trebuie să recunosc sincer că cunosc puține domenii de drept în care a, aprobările de tip pentru anumite procese sau uh, <clears throat> produse uh, există o limitare în timp a certificării. În domeniul nuclear înțeleg, dar pentru autovehicule de ce se introduce această limită de 5 ani? Nu pot să înțeleg. După părerea mea e doar o reacție exagerată birocratică și aș uh, propune să nu se meargă pe această idee. Cât privește de câte teste e nevoie ca să vedem dacă uh, controlele în condiții de conducere reale chiar se fac cum trebuie, da, este o idee importantă și ar trebui să avem uh, și taxe neutre dar cum le calculăm? Ei bine, aici mai e de discutat pentru că, într-adevăr, uh, mi se par justificate îndoielile că aici s-a propus soluția cea mai bună sau că dezbaterea de acum merge uh, foarte bine și cred că deja s-a discutat destul de mult și să trecem acum, ar fi timpul să trecem acum la uh, discuții cât mai precise. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Schwab. Nu să avem timpul necesar pentru a relua dialogul cu invitații noștri, dar sunt sigură că dacă doriți, și mă refer la invitații noștri, să transmită note, observații deputaților noștri, secretariatul poate să uh, ne ajute. Din partea verzilor nu avem uh, întrebări. Domnul Zulo, întrebări? Vă rog frumos. Foarte pe scurt. Ceea ce uh, s-a spus aici în legătură cu acest raport. Vorbim despre flexibilitate, ca sistemul nostru să nu fie mult prea rigid, însă pentru ca sistemul să rămână eficace în timp. Asta indiferent de noile reguli pe care le vom uh, defini. Știm că este un sector uh, cu o altă componentă tehnologică. Tehnologia este menită a evolua foarte repede, deci aceste lucruri trebuie să fie luate în calcul. Sistemul nu trebuie să fie prea rigid. Rigid, uh, asta poate să fie contraproductiv pentru diferitele modificări preconizate de această revizuire a actului legislativ în chestiune. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul comisiei. Nu știu astăzi de cine este ea reprezentată. Bun, vă rog, doamnă, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru acest schimb de vedere foarte interesant, pe această, pentru această sesiune de discuții. Mă bucur că comentariile au arătat că uh, revizuirea uh, preconizată în legătură cu omologarea tip este bine primită și este foarte clar că toate întrebările care încă mai persistă pot, își pot găsi un răspuns. Câteva remarci, câteva reacții la observațiile dumneavoastră. De ce această reformă? Noi dorim să depășim slăbiciunile din sistem. Sistemul a funcționat bine, a mers bine, însă există niște probleme dorim totuși să arătăm că sistemul este în continuare funcțional. Ne uităm la toate elementele legate de uh, omogarea tip, dar și uh, la tot ce ține de emisii, legislația în materie. De asemenea, ne uităm la toți actorii din acest sistem. Nu putem să uh, fim foarte atenți, să intrăm în detaliu uh, la diverse, diverse aspecte ale acestei revizuiri, dacă nu luăm în considerare toți actorii și tot procesul, tot ciclul de viață al vehiculului. În acest sens, fiecare actor, fiecare uh, actor care intervine în sistem este abordat în rolul său, astfel ca să nu existe erori și greșeli în sistem pe viitor dar principiile de bază rămân aceleași. Sistemul este descentralizat, nu agenție centralizată, nu organism centralizat. Există totuși o noutate, supraveghere UE, experții au spus de ce. Trebuie să ne asigurăm că în sistemul descentralizat cu 28 de autorități naționale, legea se aplică uniform. Este foarte important acest lucru. Toată lumea interpretează la fel această legislație. Asta este important și de aceea supravegherea din partea UE și controlul respectiv sunt importante. Și ultima observație, eh, preluată și de experți. Eh, da, într-adevăr, este o propunere complexă, tehnică, foarte tehnică. Trebuie să uh, petrecem timp pentru a găsi soluția optimă, însă de la Volkswagen încoace am tras ceva învățăminte bineînțeles că am mai lucrat pe dosare legate de omologarea tip, dar nu vrem să se dea impresia, pentru că petrecem timp, luni și ani um, discutând acest lucru, asta ne împiedică să remediem sistemul. Noi nu încercăm să îmbunătățim pe aici, pe acolo. Noi pur și simplu aducem noutăți, aducem garanții care astăzi nu există în sistem. Deci acest text este o reflecție acestui deziderat și permiteți-mi alte reacții la comentariile experților. Una dintre întrebări se referă la accesul legat de servici și mentenanță. Există legi astăzi în acest sens sau reguli? Dorim să le consolidăm. Va exista și o nouă propunere în acest sens. Lucrăm pe acest subiect, însă noi dorim să preluăm subiecte și aspecte care sunt evidente pentru aceste organizații. De exemplu, ni s-a spus că proiectul acesta în țara actuală conține o serie, serie de imprecizii. Dorim să rezolvăm asta. Apoi, independența, independența financiară. Am uh, făcut o analiză a acestei independențe, a autorităților, a autorităților de omologare și certificare. Problema cu independența financiară este una reală. Într-adevăr, finanțarea acestor măsuri nu este ceva ușor, însă care este principiul? Atât ca și finanțarea, cât și calitatea. Avem un fel de zid chinezesc, asta ne dorim, adică să nu se influențeze e, lucrurile din pricina părții financiare, adică calitatea evaluării sau certificării. Trebuie spus că nu vorbim aici despre o legislație care reglementează acele dispozitive uh, de manipulare. Nu, acestea fac parte din pachetul pe care îl pregătim uh, în legătură cu tot ce înseamnă emisiile. Acolo vom discuta acest lucru. Cred că acestea au fost subiectele principale și vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna Șiscopska. Domnul Dalton, raportorul nostru, puteți să ne spuneți câteva impresii în urma acestei discuții atât de interesante. Vă rog frumos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și tuturor verbitorilor. Cred că am auzit aici lucruri foarte utile. Ce privește calendarul? Noi știm care este problema, știu care, știm care sunt lacunele din sistem și acestea vor persista câte vreme nu uh, vom adopta noua legislație. Cu cât vom tărăgăna lucrurile, cu atât vom permite constructorilor auto să continue cu înșelăciunile așa cum au făcut-o și în trecut. Și cred că Uniunea Europeană poate să facă ceva în acest sens, având în vedere ce s-a întâmplat în trecut. Deci trebuie să mergem cât mai repede posibil, zic eu. Eu am schimbat datele limite, am fost flexibil însă până la urmă trebuie terminată treaba până la sfârșitul acestui an. E foarte important asta. Majoritatea uh, raportelor din umbră au mers pe această idee, s-au implicat, deci trebuie să mergem repede și bine. Ca reacție la comentariile de astăzi? În ce privește constructorii auto, ați făcut un, la, un apel să nu fie birocrație suplimentară. Nici mie nu place asta, însă se pare că dacă construcția auto nu ne-ar fi luat drept proști, nu ne-am fi trezit în situația de astăzi. Deci, trebuie făcut ceva. Cât privește domeniile principale de interes în discuție, data aceea de 5, limita de 5 ani, mă preocupă asta pentru că asta s-a găsit în centrul scandalului și apoi mai sunt probleme legate de vehicolele de pildă, de um, vehicolele speciale pentru persoanele handicapate, dacă menținem uh, aceste, me, această restricție cu cei 5 ani, ar putea să avem probleme cu anume vehicole, cum ar fi cele pentru handicapați. În ce privește taxele sau costurile asociate, mă preocupă structura acestora. Noi încercăm, bineînțeles, să separăm testarea de autoritățile respective prin intermediul introducerii acestor taxe, însă cum să facem, cum să spargem acest lanț financiar? O să vedem ce propunem noi dacă respingem propunerea actuală a Comisiei. Vom vedea. Apoi, cât privește garajele independente. Trebuie să fim conștienți că este o chestiune importantă, însă cum facem astfel ca micii proprietari de garaje independente să poată să aibă acces la accesele care să le permită să facă reparații și mentenanță așa cum fac cei mari. Poate că nu putem reglementa astăzi ce se petrece sau se trecut în trecut, bineînțeles, însă lucrurile se petrec foarte repede. Astăzi autovehiculele au foarte mult software și ne gândim în viitor. Ne gândim la ce se va petrece peste 10 sau 15 ani. Poate că încă n-am ajuns în situația pe care o descriu unii, însă trebuie să fim în măsură să reacționăm. Apoi, iarăși, ne-ați vorbit despre dispozitivele de manipulare. Se spune că este ilegal dacă nu se deplinesc condițiile de la test. Este foarte clar că ai încărcat legea dacă nu treci testul. Dacă scoatem în afara legii, aceste dispozitive de manipulare, înseamnă că lăsăm toate celelalte dispozitive și posibilități de înșelare a sistemului să poată să prospere. Poate că sunt anumite sisteme care nu au fost încă inventate. Mie îmi place uh, ideea că aceste dispozitive de manipulare să nu mai poată să fie introduse niciodată, însă să nu uităm unde batem cu această legislație. E vorba de legislație tehnică și e clar că timpul ne presează, e bine că suntem presați de timp, însă trebuie noi, pe plan intern, să găsim mai mult timp noi, să discutăm între noi, pentru că este foarte clar că anumite subiecte trebuie dezbătute mai pe larg în viitorul apropiat. Mulțumesc foarte mult, Daniel. Cred că ai rezumat foarte bine principalele subiecte uh, arzătoare din acest dosar, calendarul, un proiect de raport pentru începutul lunii iulie, deci foarte, foarte repede, și votul la IMCO la noi la sfârșitul lui noiembrie. Peste câteva minute o să vorbim despre controlul legislativ. Domnul Mates de la Curtea de Conturi ne va face o expunere, însă înainte de asta avem de votat, nu mult, poate ați auzit de soarta prospectusului lui Vicky Ford. La acest raport nu vom vota astăzi, s-a amânat. Nu, astăzi vom vota despre ce se întâmplă, întreabă domnul președinte. Dacă doriți să părăsiți sala, vă rog frumos să o faceți în liniște, dacă se poate. Unii vin și alții pleacă. Nous allons voter sur... Astfel, vom vota re, recomandările adoptate de către coordonatori la noi, la IMCO, în vederea inputului nostru pentru programul Comisiei pe 2017. Vreau să întreb coordonatorii dacă doresc să comenteze câte ceva înainte de a trece la vot. Un tur de orizont pe scurt, Andrei Schwab. În principiu. Mulțumesc. E vorba doar de o indicație tehnică. Noi, ca și Comisie pentru Piața Internă, cu multe responsabilități orizontale, ar trebui să ne facem viața mai ușoară, concentrându-ne pe aspectele esențiale. Și deja să avem o înțelegere, un acord între diferitele grupări politice, pentru că n-are rost ca fiecare grupare politică uh, să vină cu propriile dorințe și apoi să votăm iarăși în plenară. Asta ar slăbi argumentele în favoarea pieței interne. Deci ar trebui să cooptăm pe toată lumea ca să avem uh, un mesaj clar axat pe piața internă. Bien, c'est une remarque. Da, e bine ce spuneți, însă nu aș dori ca cineva să fie văduvit de dreptul de a interveni Așadar, putem să trecem la vot? Trebuie să votăm electronic? Da. Secretariatul preferă ca noi să votăm așa cât se poate de oficial cu cartelele de vot. Vreau să întreb colegii dacă toată lumea a putut să-și introducă cartela de vot în consolă. Nu. Toată lumea are cartelele pentru a vota. Manque de... Je, je, je crains que ce soit dans mon groupe que... Mi-e teamă că la grupul meu e o problemă, adică sunt persoane absente. C'est bon, on va donc c'est bon, je vous suggère de clôturer le vote, tout le monde a voté On y va. Bun, deci putem să votăm. Marc est toujours aussi dynamique. Marc e dinamică de obicei. Bun, perfect, extraordinar. Am uh, terminat cu votul, vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la activitatea de control legislativ. Domnul Mates este eh, membru al Curții de Conturi. travaille bien. Bien, donc je suis heureux d'accueillir euh, Monsieur Mates, qui est membre de la... Mă bucur să-l întâmpin aici pe domnul Mates, membru al Curții de Conturi Europene și care se ocupă de raportul despre care am vorbit. E vorba de aplicarea directivei privind serviciile. Vreau să reamintesc și să ne reamintesc tuturora cum că coordonatorii noștri de la IMCO, dar de fapt, toți de, membrii noștri de la IMCO sunt foarte interesați de activitatea aceasta de control parlamentar al legislației adoptate. Comisia noastră IMCO, o știm bine, s-a implicat foarte mult de la început, uh, s-a implicat în uh, tot ce înseamnă directiva servicii se implică și acum. Domnul Mates ne va spune rezultatele principale, recomandările din acest raport de care el s-a ocupat și care a fost uh, uh publicat foarte recent, adică pe 14 martie anul acesta. Domnule Mates, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Trebuie să spun că curtea noastră se bucură că sunteți atât de interesați uh, de unul dintre ultimele noastre rapoarte. Acesta se ocupă de implementarea directivei privind serviciile. Permiteți-mi să încep cu niște informații de fundal. Acum mai bine 10 ani se considera în Europeană că piața comună a bunurilor funcționa destul de bine și că piața serviciilor se confrunta cu mai multe obstacole Nivelul comercializării serviciilor între statele membre era considerat insuficient. În acel context se spunea că mult uh, PIB, produs intern brut, era pierdut din cauza acestei deficiențe a furnizării de servicii transfrontaliere. Problema era și cu acel sistem al uh, originii, pentru că un furnizor se înregistra într-o anumită țară, în țara sa, și respecta anumite legi și din acel punct se putea sau nu să furnizeze servicii în alte părți ale Europei. Însă nu acest principiu a prevalat. În 2006 a apărut directiva privind serviciile. Aceasta cerea statelor membre să transpună directiva aceasta, bineînțeles, în legislația lor națională. A fost un uh, proiect uh, gigantic și din din cele patru directive în acest domeniu, aici uh, a fost cel mai mult, cel mai mult de uh, muncă pentru statele membre, că vine vorba de legi, de drept primar, secundar și proceduri administrative. E de înțeles pentru că foarte multe legi și legislații diferite acoperă acest domeniu al serviciilor, deci au existat foarte multe obstacole pentru a uh, putea avea într-adevăr transparență și pentru a facilita această furnizare de servicii și în aceste condiții s-a, văzut că statele membre trebuiau să facă o muncă uriașă de actualizare legislativă, având în vedere cât de grea a fost sarcina, perioada de tranziție acordată a fost de trei ani. Statele membre aveau trei ani pentru a face ordine în propria o gradă. Trei ani după aprobare și zece ani după Ehm, ce a intrat într-adevăr în vigoare, am făcut un bilanț să vedem ce s-a obținut și în ce măsură această directivă și-a atins obiectivele. Am încercat să răspundem la următoarele întrebări. Dacă Comisia a monitorizat așa cum trebuie și a evaluat implementarea punerea în aplicare a acestei directive privind serviciile. Asta a fost prima întrebare. Și a doua întrebare, dacă Comisia a facilitat într-adevăr și a favorizat punerea în aplicare, dar și a controlat punerea în aplicare a acestei directive. Și concluzia noastră a fost până la urmă că Comisia numai în parte a acționat eficient în acest sens. În ciuda unei perioade de tranziții lungi, de trei ani, Majoritatea statelor membre nu au atins uh, acest obiectiv, adică nu au respectat termenul, majoritatea dintre ele. Din multe motive, însă, pentru unele state membre a existat o problemă legată de manualul tehnic pregătit de comisie pentru a ajuta implementarea. Acest manual n-a, fost la dispoziție în toate limbile decât după 11 luni de la aprobarea directivei. Versiunea în engleză era la dispoziție mult mai devreme, după 4 sau 5 luni, însă nu în toate limbile europene. Acest ghid, acest manual tehnic nu a fost la dispoziție decât la 11 luni după adoptarea directivei. Deci este foarte clar că a existat aici o problemă. Și asta a întârziat procesul. Și am mai descoperit că Comisia nu s-a preocupat suficient de mult în amonte de colectarea datelor pentru a evalua așa cum trebuie uh, implementarea directivei. Bineînțeles că aceste date sunt colectate în mod regulat, e vorba de balanța de plăți, de volumul de comercial. Aceste date există, sunt uh, adunate, colectate în mod uh, um, sistematic. Nu acoperă toate serviciile și nu toate serviciile din directiva serviciilor. Deci a monitoriza în ce măsură această directivă a fost bine implementată, trebuie să ai mai multe date și trebuie să le și ai date agregate pe volumul de schimburi comerciale și mai cu seamă pe serviciile vizate de directivă ca atare. Din păcate nu s-a făcut asta ca atare. Doar în 2014 Comisia s-a gândit să facă acest lucru. Ei au încercat să recupereze și datele istorice, dar n-au ajuns decât până în 2012. Astfel, n-au putut să aducă dovezi și cifre care să-i ajute să, estim, să poată să-i ajute să estimeze în ce măsură volumul comercial a crescut chiar de la implementarea directivei încoace. Deci au, uh, au ratat cumva această ocazie. În ce măsură obstacolele persistă în acest domeniu? Multe dovezi o arată. Obstacolele persistă. Asta s-a confirmat prin uh, procesul de evaluare reciprocă care a fost demarat în 2011 și noi cu auditorii noștri în statele membre am discutat și ei au spus că Comisia nu a urmărit cu atenție acest proces de evaluare reciprocă. Însă, apoi și Comisia, recent, la sfârșitul anului 2015, a produs un document foarte interesant care arăta care mai sunt obstacolele care persistă în continuare și care ar fi potențialul uh, ca dacă eliminăm aceste obstacole să crească PIB-ul în Europeană. Și ce s-a desprins din asta? Uh, ceva foarte interesant, documentul e foarte interesant. Și ce se spune? Că s-au făcut progrese imediat după ce s-a adoptat și transpus directiva, însă aceste progrese s-au oprit apoi. Și între 2012 și 2014, practic, nu s-a făcut niciun fel de progres. Anumite țări au eliminat în continuare aceste obstacole și au făcut pași în plus, însă e vorba de țări care oricum au primit uh, sprijin pentru a echilibra balanța de plăți prin diverse programe sau au fost țări sub presiune pentru că aveau probleme de datorie suverană. În alte țări lucrurile s-au petrecut exact pe dos. Deci Comisia spune că efectul net, net al acestor evoluții între 2012 și 2014 asupra nivelului PIB-ului nu în acești ani, ci în anii următori, pentru că e vorba de efecte cu întârziere, e bine, a fost de numai 0,1% PIB. Dar atunci când au estimat care era potențialul care se pierdea astfel, au spus că dacă se elimină alte obstacole, această creștere ar fi de între 0,8 și 1,8%. Uh, din PIB. Și comparat aceste cifre cu ce s-a obținut, adică 0,1. Deci este clar că multe obstacole persistă în continuare. Din ce cauză? We think that the commission was... Care a fost evaluarea noastră? Noi considerăm că Comisia a ezitat să meargă înainte cu procedurile legale. Pe de o parte din cauza duratei lor, dar și pentru că nu exista uh, încredere în soliditatea legislației corespondente. Asta ne-a spus Comisia. Noi considerăm că Comisia ar fi trebuit să folosească mai bine rezultatele acestei verificări de, conform, de performanță și să um, verifice uh, testul proporționalității invocat de unele state membre pentru a menține anumite bariere. Uh, e ceva contradictoriu, pentru că, pe de o parte, Comisia ne spune că interpretarea proporționalității poate veni numai de la Curtea Europeană de Justiție, pe de altă parte, Comisia nu s-a dus prea des la curte cu uh, cazurile respective. Deci e o problemă care nu s-a rezolvat. Apoi, Comisia a folosit procedurile de încălcare a legislației europene cu zgârcenie și până la urmă numai un caz a ajuns în Curtea Europeană de Justiție. În loc de astfel de proceduri oficiale și de a trimite spețele la Curtea Europeană de Justiție, Comisia s-a bizuit foarte mult pe noul mecanism, așa numitul EU Pilot, care reprezintă, de fapt, o formă de dialog cu statele membre, dar fără anunțarea temei de dialog și fără a anunța rezultatele dialogului. E ceva pur intern, care nu ajunge niciodată în domeniul public, deci nu se acționează deschis, public, pentru a rezolva ceva. În trei cazuri, acest dialog a durat foarte mult și, din păcate, Comisia nu poate arăta o durată sistematică pentru investigațiile sale. Știm că, de exemplu, în octombrie 2014, dacă nu mă înșel, durata medie a cazurilor pendinte, cazuri nefinalizate, deci, era de 18 luni. Știm din alte surse că în comisie procedurile de încărcare a legislației europene, pentru toate problemele care țin de piața internă, durata medie, deci, e de 13 luni, așa și spus Comisia de Curând. Să spunem că ești o corporație mare, care gândește așa pe termen lung, pe 10 ani. Te gândești, poți aștepta și 3 ani. Dacă ești o întreprindere mică, orizontul e mult mai aproape și te gândești că dacă durează trei ani să obții ceva, e descurajant. Deci durata procedurilor are un efect descurajator asupra uh, societăților și a consumatorilor care ar putea semna la probleme. Și considerăm că ceva mai multă deschidere în felul în care Comisia ține seama de problemele legate de directiva privind serviciile ar fi foarte benefică. Am menționat uh, EU Pilot, ceva ce nu a fost dat publicității cu adevărat. Și chiar și uh, cu procedurile de încălcare a legislației europene, da, sunt niște anunțuri în presă la început și la final, dar până la urmă, pe durata procedurii nu se mai știe nimic, și nici nu se dă o motivare a, a soluției. Deci, cred că ceva mai multă deschidere ar fi utilă în crearea unei practici comune europene în domeniu. Pentru că dacă sunt într-o țară anume, aș vrea să știu cum se rezolvă problemele în altă țară. Haideți să fim deschiși, să eliminăm aceste obstacole ca să renunțăm până la urmă la măsurile protecționiste. Pentru că obstacole și măsuri protecționiste sunt același lucru. Deci, cei care doresc să implementeze directiva privind serviciile, adică liberalizarea serviciilor, ar beneficia de sprijin dacă ar fi mai clar ce se întâmplă pe aceste probleme în alte țări și de aceea noi am semnalat acest lucru. Care sunt recomandările noastre? Deja am menționat o parte dintre recomandări și acum o să încerc să menționez altele. Atunci când Comisia face acest proces de evaluare reciprocă, ar trebui să urmărească mai sistematic decât până acum acest domeniu. Considerăm că durata procedurilor generale și din EU Pilot și pentru încălcarea legislației europene ar trebui să fie mai scurtă. E clar că acum durează prea mult aceste proceduri și descurajează oamenii de la a semnala probleme comisiei. Și apoi ar trebui să trimită mai multe cazuri în instanță, la Curtea Europeană de Justiție. A trecut multă vreme de când s-a mai trimis ceva la curte. considerăm că ar trebui să se mai facă eforturi pentru ca statele membre care respectă carta privind punctele de contact unice să fie mai respectată. Aici există diferențe. În unele țări funcționează destul de bine, în altele nu chiar așa de bine și în unele cam prost și mai trebuie îmbunătățit. Deci și statele membre și Comisia considerăm ar trebui să recunoască faptul că aici mai e nevoie de progrese. Apoi, în legătură cu o țară care ar dori să-și modifice legislația și care ar trebui să țină seama de libertatea de prestare de servicii. se face un raport, o notificare, dar nu se așteaptă comentarii din partea Comisiei sau alte, altor state membre. Deci o perioadă de așteptare a, a, ar fi de dorit și în acest domeniu, așa cum există și în alte domenii. Cât privește protecția consumatorilor, există acel așa numit SWIFT, adică site-uri ale diferiților furnizori sunt verificate pentru a vedea dacă există elemente de discriminare sau obstacole în calea comerțului, noi considerăm că serviciile în temeiul directivei ar trebui să intre în această procedură SWIFT. Mai în general, considerăm că dacă e vorba să îndrumăm despre cum să se implementeze o astfel de directivă nouă, complicată, Comisia ar trebui să eh, pregătească mai rapid manuale și orientări, mai repede decât în prezent. Și considerăm că și în ceea ce privește colectarea de date, datele corespunzătoare și colectarea lor trebuie menționate la începutul procedurii legislative, nu către final așa cum s-a întâmplat în directiva privind serviciile. Comisia ne-a acceptat recomandările, mai puțin cea legată de EU-Pilot. Invoc aici o hotărâre a CEJ care spune că deliberările din contextul procedurii pilot trebuie să beneficieze de confidențialitate, ca și în cazul procedurilor de încălcare a legislației. Și noi nu, nu contestăm acest lucru, dar curtea a spus că confidențialitatea se aplică pe durata procedurii, dar nu și după. Da. Cât se desfășoară procedura, bine, dar când s-a ajuns la un rezultat, nu mai înțelegem de ce rezultatele nu pot fi anunțate, publicate. Considerăm, deci, că în mare comisie ar trebui să aibă mai multă îndrăzneală, să fie mai activă în aplicarea acestei directive. Dar, așa cum a arătat și Curtea, în 2015 Comisia a avut o atitudine mai activă și a inițiat un număr semnificativ mai mare de cazuri de încălcări ale legislației europene decât în trecut, ceea ce ni se pare a fi un semn că și Comisia acum vrea să fie mai activă, așa cum am și recomandat în ceea ce privește aplicarea acestei directive. Și în legătură cu strategia pentru piața unică adoptată în octombrie 2015, și aceasta semnalează probleme importante legate de o mai mare liberalizare a comerțului cu servicii. Domnilor și domnilor, domnule președinte, aceasta era prezentarea. Vă mulțumesc, mulțumesc și colegilor. Suntem la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Mulțumesc. Voi da cuvântul colegilor care doresc să intervină. Spuneți-mi de pe acum, Andreea Șvab deja s-a înscris. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și membrilor Curții de Conturi Europene pentru această prezentare interesantă. În primul rând, permiteți-mi să mai pun o întrebare legată de competențele curții de conturi, care, bineînțeles, trebuie să se ocupe de probleme de finanțare și de ce justificată să se implice și în evaluarea acestei uh, aplicări a serviciilor, uh, servi, directivei privind serviciile. Dar aceasta e un bun subiect de discuție întotdeauna și aș vrea acum aș vrea să discutăm în detaliu ce poate face Comisia Europeană, ce pot face legiuitorii, adică noi, Parlamentul European, astfel încât să se transpună și mai bine în statele membre dreptul european. Uh, domnul uh, Marte spunea, e ceva obligatoriu și pentru unii și pentru alții și considerăm că ar trebui să mai discutăm la un nivel nu neapărat foarte tehnic Consider că această directivă ar trebui să devină o referință pentru controlul implementării dreptului european în statele membre, pentru că astfel, spre șocul dumneavoastră, pot să spun că puține directive au fost așa de uh, intens supravegheate și verificată implementarea lor. Bineînțeles, suntem de acord că lucrurile se puteau face mai repede, dar considerăm că, în general, uh, avem un deficit de punere în aplicare care depășește ceea ce arătați dumneavoastră pentru, uh, sau puneți așa la zid, în cazul directivei serviciilor și de aceea uh, ar fi nevoie de mai multe controle în general. Vă amintiți că acum câteva luni domnul Mario Monti a fost aici în comisie și ne-a spus clar că din punctul său de vedere un mijloc esențial pentru o mai bună transpunere a dreptului european în drept național e ca competentul, comisarul pentru uh, piața internă să aibă competențe mai mari, mai puternice ca și cel uh, pentru uh, concurență și Bineînțeles, uh, înțelegem de ce Comisia uh, n-a fost chiar atât de activă, pentru că trebuie să încurajeze cooperarea și, de fapt, e vorba aici de o dilemă instituțională și de aceea uh, Comisia nu se poate poziționa așa de clar față de statele membre, nu poate intra așa într-un conflict cu statele membre, așa cum doriți dumneavoastră. Am văzut uh, ce se întâmplă și cu regimul uh, din Polonia, cu guvernul din Polonia și, oricum, cred că ar trebui și ar fi interesant să discutăm aceste aspecte și aș pune câteva întrebări pe scurt. În primul rând, în legătură cu prima recomandare. Nu sunt așa de sigur dacă Curtea de Conturi n-a indus puțin în eroare statele membre, pentru că există uh, mici uh, deficiențe de implementare uh, în statele mici, uh, dar totul se pune pe seama comisiei, pe când, dacă e vorba de state mari, acestea sunt de vină. Deci nu sunt sigur că manualul redactat de comisie pentru implementarea directivei chiar ar fi ajutat. Apoi, la recomandarea 3, alineatul 114 și mai, înco, uh, mai departe, dacă vă referiți uh, la evaluarea ex post și dacă da, s-ar putea să fie niște probleme pentru Comisie, mai ales blocada formată de statele membre acum, uh, ceva, acum câțiva ani în legătură cu tabelele de corelații, adică corespondența dispozițiilor ce trebuie transpuse în drept național. Și la recomandarea 5, și cu asta închei, și deja m-am referit uh, pe scurt la acest lucru, ar trebui uh, să spuneți și ce rol ar putea să mai aibă legiuitorii și să ne spuneți um, ce putem noi să facem pentru a atinge acest obiectiv uh, pe care îl împărtășim cu dumneavoastră. Mulțumesc! Doamna Galpelci, mulțumesc foarte mult reprezentanților Curții de Conturi, domnului Mates, pentru acest uh, raport, pentru prezentarea făcută. Susțin tot ce a spus ideea că piața internă ar trebui să funcționeze mai bine în ceea ce privește serviciile uh, este una pe care o susțin pentru că există tot felul de obstacole și uh, dificultăți. Sunt de acord că există anumite tipuri de servicii unde încă, sau pentru care piața internă încă nu funcționează foarte bine și că mai există aici potențial care să poată fi valorificat. Bineînțeles că statele membre, uneori pe bună dreptate, alteori nu, introduc anumite măsuri în urma cărora anumite prestări de servicii și anumite activități uh, rămân așa monopolul unui singur prestator de servicii. Pe de altă parte, ca în ceea ce privește activitatea Comisiei Europene, există așa o atitudine um, puțin părtinitoare. În Ungaria există, de exemplu, un sistem care face ca anumiți prestatori de servicii să aibă posibilitatea să presteze servicii, iar activitatea să nu fie una pentru profit. Obiectivul, deci, aici este unul superior, elevat, pentru că prin serviciile respective, de exemplu, sunt ajutate familiile nevoiașe. Timpul a arătat că programul a fost foarte bun, de succes. Pe de altă parte, însă, Comisia Europeană a ales o modalitate de a proceda nu tocmai fericită și înțelegem de ce anumiți uh, furnizori de servicii s-au confruntat cu neplăceri și au avut uh, neajunsuri. Dar aici era vorba de un alt obiectiv urmărit, nu se urmărea profitul, nu era vorba de o activitate pro- pentru profit. Și deci ar fi bine ca atunci Comisia introduce o procedură de încălcare a legislației, mai întâi să vadă care este obiectul uh, de activitate, să vadă care e scopul urmărit, pentru că în cazul acela din Ungaria mi se pare că activitatea comisiei a fost una dăunătoare. Bineînțeles, există tot felul de firme, întreprinderi care fac uh, o activitate de lobby foarte intensă, dar cred că n-ar fi bine uh, dacă aceste investigații ale Comisiei Europene ar fi prea restrictive. Considerăm într-adevăr că există potențial care mai poate fi valorificat și trebuie să fie valorificat. Mulțumesc! Thank you uh, to the Court of Auditors and thank you um, Doamna Stiller, mulțumesc Curții de Conturi și mulțumesc și oratorilor precedenți. Eu cred că faptul că trebuie să fii de acord cu regulile E clar că noi ne-am pus de acord asupra unor reguli acum 10 ani de zile. Și e clar că lucrurile evoluează și asta poate pune la un moment dat probleme. Deci o nouă provocare cu care ne confruntăm acum. Aș avea câteva întrebări în ceea ce privește ghidul îndrumător al Comisiei. Comisia a tras învățăminte din faptul că uh, a existat o durată de implementare și că timp de câteva luni nu a lipsit acest ghid îndrumător. Apoi, ați vorbit despre 20 până la 30 de luni în ceea ce privește durata, perioada necesară și um, ați descris provocarea juridică cu care s-au confruntat unii și chiar și colega din, din uh, um, uh, Ungaria a evocat acest lucru și ce s-a întâmplat atunci în acele cazuri. Și apoi, în ceea ce privește uh, colectarea datelor, uh, da, sistemul datează din 2006, astăzi suntem în 2016. Lucrurile s-au schimbat și uh, faptul că trebuie să ajungem la mai multă e-guvernanță, la mai multă cooperare, ar putea fi ceva util în acest sens, în așa fel încât să există un schimb de informații și, dincolo de tot ceea ce a fost publicat, oare ce mai anume mai putem face pentru ca această agenda să avanseze, de lucru să avanseze cât mai bine? Și, de asemenea, aș uh, vrea să ne spuneți câteva cuvinte și despre cooperare, pentru că e clar că uh, în momentul în care vrem să detectăm anumite uh, beneficii pe care le-am putea avea, v-ați referit la diferitele procente pe care le-am putea câștiga uh, echivalent din PIB, Uh, ce putem face? Ce putem face în așa fel încât să avem acea transformare de care avem nevoie în economia europeană, în așa fel încât să fie totul interconectat? Merci, Catherine. S'il n'y a pas d'autres collègues... Mulțumesc, Catherine. Nu mai sunt și alți colegi? Ah, mă iertați, nu v-am văzut. Vă rog. Thank you very much. Um, if we had such a, uh, since we had such a political analysis, da, mulțumesc. Având în vedere că avem o astfel de analiză politică în ceea ce urește piața internă și această direct, felul în care funcționează această directivă, aș dori să știu dacă eventual Curtea de Conturi a analizat situația comerțului transfrontalier. Spre exemplu, câți bani pierdem noi și ați vorbit despre ocupare și deci câte locuri de muncă pierdem din cauza faptului că nu avem o armonizare a TVA-ului în piața internă. Și mă gândesc dacă nu cumva uh, în acest sens uh, această directivă ar trebui să funcționeze mai bine. Ați analizat aceste aspecte sau nu? Mersi, Rosa. Monsieur Stefanec. Domnul președinte, mulțumesc, Rosa. Și acum domnul Stefanec. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentare. Situația e clar că e una destul de delicată și complicată într-un domeniu foarte uh, serios uh, așa cum ați subliniat și dumneavoastră, e clar că nu utilizăm pe deplin uh, potențialul serviciilor în piața internă unică. Și întrebarea mai este următoarea. Dumneavoastră v-ați referit doar la directiva serviciilor. Dar știm că nu toate serviciile sunt pe deplin liberalizate în această directivă. Acum aș vrea să știu dacă v-ați uh, plecat și asupra acelor servicii care nu sunt incluse în directivă și cum anume, după părerea dumneavoastră, dacă eventual se poate face un calcul, un calcul al potențialului de câștig uh, uh, în procente PIB pentru a vedea dacă există acolo vreo marjă suplimentară ce poate fi calculată sau estimată în materie de creștere. Creștere pentru piața noastră internă unică. Președintele, mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Acum aș vrea și eu, dacă îmi permiteți, să vă pun câteva întrebări. Uh, vă mulțumesc pentru că intervenția dumneavoastră nu numai că a fost foarte clară, dar și raportul pe care l-ați redactat e foarte clar, foarte citeț, simplu de uh, citit și nu e întotdeauna foarte uh, evident un astfel de subiect, cu atât mai mult cu cât Curtea de Conturi e un organism care intră în detalii, care e foarte precaut și deci, clar, raportul dumneavoastră este foarte citeț. Vreau să subliniez asta. Acum, chestiunile abordate de colegi, și asta de altfel face parte și din intervenția dumneavoastră de adinaur, domnule Martes, vedeți că toate se organizează în jurul unei idei, și anume aplicarea sau dificultățile de aplicare a directivei. Și ce anume se întâmplă când lucrurile nu merg ca pe roate. Și sunt de acord cu Andreas Schwab când spunea că că și Comisia Europeană e așa între ciocan și nicovală și că situația e complicată. Eu vă aș pune o întrebare foarte precisă. Dumneavoastră spuneați că, în fond, procedurile de infracțiune ale Comisiei Europene nu prea funcționează, pentru că e nevoie de timp, pentru că, de fapt, de multe ori Comisia chiar și ezită să le activeze, dar, în același timp, Comisia, spuneați dumneavoastră, a căutat și alte strategii care se pot fi integrate în recomandările uh, specifice pe țară, formulate în cadrul semestrului european. Și pot să vă spun, chiar țara mea, Franța, e țintită aici, în ceea ce privește reforma profesiilor uh, uh certificate, protejate. Însă e clar că aici intervine și o dimensiune politică. Ne adresăm în mod politic la nivel de state membre și le spunem, uitați, la aplicarea directivei serviciilor voi, e nevoie de mai multe eforturi și deci e o atitudine politică să introduce acest lucru într-un text referitor la recomandări redactate în cadrul semestrului european. Dar spuneți că atunci când face acest lucru comisia, asta nu înseamnă neapărat că și statele membre sar direct drept și aplică tot. Cel puțin nu așa s-a întâmplat în 2015. Acum, iată care este întrebarea mea. Eu am impresia că în directiva aceasta a serviciilor există două niveluri. Un nivel imediat, care nu funcționează foarte bine și când nu funcționează, încercăm să vedem ce putem face ca să meargă. Dar cred că mai există și un alt nivel, nu neapărat foarte vizibil, și anume să convingem fa, uh, factorii interesați că reformele de care ai nevoie sunt reforme complicate, complexe, greoaie. Și uh, eu mă uit la situația de la noi, din Franța. Nu poți să faci o reformă așa, plif-plof. Uh, reacția, rezistența este foarte mare din partea celor care fac parte din aceste profesii protejate. Și uh, poate că ar trebui să avem o evoluție în timp, o schimbare a mentalităților în timp. Și în momentul în care o acțiune intervine pe termen lung, e principiul cu picătura atunci lucrurile avansează. Și în acest sens vreau eu să vă întreb dacă nu cumva aceste două instrumente, și anume procedura de infracțiune și semestrul european, dacă sunteți de acord asupra ideii că ele sunt, uh, se complementează una pe alta și că eventual pot fi utilizate chiar în alternanță. Mulțumesc foarte mult, spune domnul Mates, pentru aprecierile dumneavoastră referitor la raport, aprecieri foarte favorabile și vă mulțumesc și pentru întrebări. Am să încerc acum să răspund la ele. Un ghid îndrumător suplimentar. Întreaga directiva serviciilor era deja ceva nou ca atare și la finalul poveștii, ghidul acesta îndrumător era Singurul lucru concret pe care l-am găsit, el a, a, a, a fost apreciat de statele membre, a avut o importanță, deci e clar că ghidul îndrumător a contat, dar și timpul a trecut. Așa că, în ceea ce privește datele, când spuneam adinaur că comisia nu s-a asigurat că datele au fost corect colectate, eu mă gândeam la date statistice pe teme de comerț și care sunt date statistice acoperite de directiva serviciilor. Pentru că altfel statistici, balanța de plăți și așa mai departe sunt cele utilizate de statele membre și includ și acolo informații referitor la comerț și servicii. Însă mm, sunt așa, la grămadă, nu sunt pe categorii include, spre exemplu, eu știu, nu știu, și servi- export, servicii de turism, dar pentru a avea o imagine clară, pentru a vedea dacă într-adevăr directiva aceasta a venit cu ceva pozitiv și a încurajat comerțul de servicii, pentru asta e nevoie de date. Date fizice și, din păcate, colectarea aceasta de date fizice nu a fost bună încă de la bun început. S-a spus că, da, o astfel de colectare a datelor din partea statelor membre cere prea multe eforturi și că datele există, însă trebuie să fie preluate, colectate, analizate. Bun, în 2014 Comisia a acceptat ideea că totuși trebuie făcut acest lucru și a lucrat, a găsit o soluție. Însă a venit prea târziu cu datele. Apoi s-a mai pus o întrebare referitor la recomandările noastre către legiuitori. dacă vreți un sistem de auditare care să vină cu obligații, Uh, pentru asta e clar că trebuie să aveți mai întâi un text legislativ pentru a vedea dacă există o echivalență, dacă se aplică corect, dacă aici nu, munca e diferită. Evaluăm dacă obiectivele inițiale au fost și îndeplinite, un, un fel de evaluare a eficienței pentru a vedea cum anume, care era intenția inițial și care e rezultatul final. Asta e munca pe care am făcut-o noi. Acum, această obligație a statelor membre de a informa despre viitoare schimbări în uh, chestiuni care sunt acoperite de directiva serviciilor, da, e ceva care e cuprins în legislație. Dar dacă e să vă uitați și la alte domenii legislative asemănătoare, uh, Există în continuare o perioadă de tranziție în care Comisia și statele membre pot să vină cu comentarii. Însă asta se pare că nu se aplică directivei serviciilor și atunci recomandarea noastră este următoarea pentru că există deja o practică curentă în alte domenii, haideți să o aplicăm și să o extindem și către directiva către, de, către referitoare la servicii. Deci nu avem nimic, nicio atitudine radicală aici sau ceva nou. E o practică curentă. Apoi, întrebarea. Cum anume evaluăm eventualele beneficii pe care le-am avea în urma urma, o, armonizării unui TVA, taxei pe valoarea adăugată, dacă am făcut acest calcul. Sincer, n-am făcut acest calcul, pentru că TVA-ul nu face parte din directiva servicii. Acum, direct, TVA-ul are sau nu are așa o mare importanță aici? Da! Pentru că în anumite domenii comerciale a, a apărut asta și uh, să ne uităm cum anume directiva TVA în anumite state membre e mai complicată decât în alte state membre și asta e așa cam uh, ciudat pentru că ne-am putea aștepta la un sistem de impozitare mai complex într-o parte decât în alta. Dar, bun, acum, dincolo de asta, e clar că există o diversitate de TVA, de reglementare a acesteia și asta complică lucrurile pentru IMM-uri. Și există niște costuri de conformitate care sunt mai greu de suportat pentru IMM-uri. Dar, tocmai de aceea, s-a cerut comisiei să vină cu un proces de evaluare. Acum noi suntem așa într-o perioadă expostante. Și ca și economist pot să vă asigur că și pot să vă confirm că complexitatea și diversitatea legislației în domeniul TVA-ului duce la complicații pentru toate statele membre, nu numai pentru servicii și comerț în general, ci în multe alte domenii. Uh, why we have chosen... Why we have chosen... Da, o altă întrebare era de ce am ales directiva serviciilor pentru auditare. De fapt, Curtea recent a uh, hotărât să-și extindă agenda de lucru, subiectele pe care le acoperă. Noi, de obicei, când facem auditare, ne concentrăm pe uh, conformitate financiară. Conformitate, mă rog, tot ceea ce trebuie respectat și care figurează în regulamente. Însă acum, din ce în ce mai mult, curtea încearcă să își îmbunătățească sistemul de evaluare și performanța și încercăm să vedem, într-adevăr, dacă legislația și politicile, așa cum sunt ele desfășurate, își îndeplinesc scopurile inițial scontate de către legiuitor. Tocmai de aceea am ales directiva serviciilor. De altfel, recent am făcut o auditare asemănătoare și pe un alt subiect, și anume dacă Comisia implementează corect uh, strategia pentru lupta împotriva fraudei TVA, evaziunii TVA. Deci, vedeți, sunt subiecte pe care le abordăm. Și dacă mi-amintește colegul câteva alte întrebări, am să încerc să răspund la ele. Court of Justice, is it? It's one, the one went to the Court of Justice. Yeah, uh, uh let me not <laughs> let me not comment on this <laughs> one because it's still an... Da, mai sunt și mai fost și alte întrebări la care din păcate deocamdată nu se, nu pot să răspund pentru că uh, cazul e în instanță și e prea devreme. Am dat un exemplu pentru că era singurul singurul subiect care a, a ajuns în instanță. Așa că am să mă opresc aici și n-am să fac comentarii pe acest caz care este în instanță. Okay. My, my colleague may uh, please answer the question on EU. Thank you. Eventual colegul meu dacă ar putea să răspundă. Da, dumneavoastră ați întrebat despre vizitele pe care noi le-am făcut în diferite state membre. Am vizitat foarte multe și am văzut că există un nivel de ambiții ridicat pentru a avea un punct de contact unic. Și de aceea, în recomandările noastre, spunem că uh, se respectă din partea statelor membre carta, așa cum a fost ea redactată, uh, inițial era pe bază voluntară și ne așteptăm ca acum nivelul de ambiție să sporească și cerințele, așa cum sunt ele uh, formulate, să fie pe deplin respectate, pentru că nu sunt așa de numeroase. Și există posibilitatea din partea statelor membre să facă acest lucru. Da, în mod clar recomandăm acest lucru. The Hungarian case, yeah, we, we out... Și cazul uh, din Ungaria, da, la punctul 6 din raport nici nu știu cum ar trebui să îl citez, uh, dacă să, mă, să folosesc cifra sau numele. În orice caz, în documentul de lucru, inițial era un document uh, format PDF, dar uh, într-adevăr figurează, figurează în text. bine Uh... Președintele, mulțumesc, bine. Înainte să epuizăm timpul acordat pentru acest subiect, dați-mi voie să mai dau cuvântul și reprezentantului Comisiei Europene, pentru că în fond e munca lor, nu? Ei sunt în prima linie, așa că, domnul Jürgen, vă rog, aveți cuvântul. Nu vreau să intervin prea mult, domnule președinte, vreau doar să mă concentrez pe o recomandare. Recomandarea numărul 7 din partea Curții Europene de conturi, pentru că toate celelalte recomandări au fost acceptate de comisie, așa că nu e nevoie să le mai dezbatem. La recomandarea 7, acolo sunt două aspecte. Se pune problemul pe EU Pilots. În momentul în care s-a făcut auditarea la sfârșitul anului trecut, noi aveam la comisie 18 EU Pilots în ceea ce privește această directivă a serviciilor. Ceea ce vă demonstrează că 18 proiecte pilot cu doar un singur caz în instanță, e clar că noi ne dorim întotdeauna să rezolvăm toate lucrurile care pot apărea sau dificultățile ce pot apărea cu statele membre înainte de a ajunge în instanță. Și e destul de clar că aceste uh, uh, ocazii au fost ocazii de a deschide un dialog cu statele membre. Și statele membre astfel se angajează și credem, din punct de vedere instituțional, uh, că ar fi foarte greu dacă dintr-o dată aceste informații referitoare la EU Pilots ar fi publicate. Multe state membre ar uh, avea impresia că nu mai pot face, nu mai pot avea încredere și nu mai pot face apel la comisie pentru a încerca să rezolve o dificultate. Așa că avem aici anumite rezerve și spunem că aceste date agregate ar trebui să fie dar, publice, dar nu în întregime și informația e așa cum e. Este, de fapt, informația așa cum este ea prevăzută în directivă. Atât. Asta utilizăm, nimic altceva. Deci o informație care, dacă la un moment dat ar putea părea crucială pentru un anumit stat membru, poate n-ar fi pentru un alt stat membru. Așa că e foarte greu cu această recomandare. Cum, cum, cum am putea, pe care bază am putea să hotărâm, da, uitați, acestea sunt informațiile care sunt publice și acestea sunt care nu sunt publice în cazul EU Pilot. În orice caz, vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru atenție și mulțumesc încă o dată Curții de Conturi pentru auditare și vă mulțumesc pentru atenția acordată explicațiilor pe care le-am dat. Din nou. Președintele, mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Acum, nu știu dacă eventual dumneavoastră, domnule Matez, doriți să mă adăugați ceva uh, față de cele spuse de comisie. Dacă nu, putem considera că atunci, iată, am încheiat dezbaterea. nu mai aveam nimic de spus către comisie. Da, mai era o întrebare referitoare la recomandările specifice pe țară, la care n-am răspuns. Da. Noi n-am fost în măsură până în prezent să stabilim cu certitudine că ar fi mai uh, eficient să îți îndeplinești obiectivele prin acest tip de procedură. Acum, gândindu-mă și la un alt audit în ceea ce privește semestrul european, poate că și acolo am putea să venim, să venim cu niște cu recomandări mai specifice și atunci ne lămurim eh bien, nous allons le lire tout à fait. Bun, o să-l parcurgem cu foarte multă atenție, iar eu personal zic că este bine că avem această evoluție a curții de conturi, pe care o vedem și în alte țări, o, un control Uh, o, o funcție de control uh, al activităților, dar și o funcție de consiliere pentru ca măsurile luate să fie luate cât mai bine. Mulțumesc foarte bine, mulțumesc domnule Mates, mulțumesc colegii dumneavoastră. A fost foarte interesant, e un subiect pe care îl urmărim cu foarte multă uh, atenție aici la comisia noastră. Bien. Donc, euh, nous avons maintenant... Bun. Avem un alt punct uh, important uh, pe ordinea de zi. Este vorba de, de accesibilitate. E vorba de alinierea dispozi dispozițiilor uh, de reglementare și administrative care vizesc accesibilitatea sau cerințele de accesibilitate, accesibilitate pentru produse și servicii. Eu sunt raportor și astăzi, în această discuție, putem evalua studiul de impact care a fost realizat, bineînțeles, de Comisia Europeană. La prima discuție pe care am avut-o referitoare la acest studiu de impact, mai mulți colegi au adresat întrebări, de fapt și-au pus uh, întrebări despre cum a fost realizat acest studiu și așa mai departe. Și atunci Serviciul Intern al Parlamentului European, PRS, a zis să facă un studiu asupra studiului de impact Și dau imediat cuvântul acestui serviciu al nostru de cercetare, de documentare. Nu știu unde este persoana de acolo. Vreau să caut și numele dumneavoastră. Să știți că nu văd așa de departe, de devreme, de, de, de, de, de, departe numele pe tablițe. doamna Maniachi, așadar, și aveți cuvântul ca să ne spuneți ce se întâmplă cu acest studiu de impact. Mulțumesc mm, foarte mult că ne-ați invitat pe noi, unitatea noastră de studiu, analiză ex-ante pentru a evalua acest uh, studiu de impact al Comisiei privind accesibilitatea. Înainte vreau să vă spun că evaluarea inițială de impact a Comisiei a evaluat calitatea, având în vedere uh, regulile legate de studiile de impact pe care le are Comisia în cadrul inițiativei Better Regulation. Este foarte clar că noi nu dorim să chestionăm, să punem sub semnul întrebării uh, alegerile făcute în studiu, ci dorim să sprijinim Parlamentul European ca să înțeleagă în mod obiectiv ce se întâmplă cu acest studiu de impact al Comisiei și în ce măsură acest studiu poate să ajute Parlamentul pentru a evalua mai bine propunerea Comisiei. Având în vedere studiul de față, vrem să vă prezentăm evaluarea noastră. Ea urmează, de fapt, formula aleasă de comisie pentru propriul sau studiu de impact și există mai multe aspecte de subliniat. În primul rând, având în vedere um, expunerea de motive, Aici există foarte multe detalii care schițează sau arată care este problematica și care arată ce se poate face pentru a combate fragmentarea în acest domeniu, inclusiv problema legată de achizițiile publice din acest domeniu. Și Convenția 1 privitoare la drepturile persoanelor cu dizabilități va spori această fragmentare posibilă și există multe exemple în textul dispozitiv, dar și în anexe, de această fărămițare legislativă, începând cu 2010, anul de bază de referință. Și asta pentru a vedea care e paleta de inițiative acoperită de această măs- acest text. Iar în textul dispozitiv, dispozitiv text, uh, Comisia explică foarte bine aceste lucruri, dar și în anexe de altfel. Studiul de impact arată care sunt principalele ipoteze folosite pentru a estima, printre altele, costul pe care uh, l-au deplătit firmele, societățile, pentru a se conforma noilor reguli de accesibilitate și costurile referitoare la fragmentarea pieței. Comisia dorește să fie cât mai uh, exhaustivă posibil. Intră mult în detaliu, există foarte multe detalii, exemple, dar asta înseamnă că claritatea este sacrificată pe altarul acestor exemple și stă și foarte multe redundanțe. Textul este de peste 350 de pagini și informația nu e ușor de găsit aici, și nici nu este prea ușor de înțeles. Metodologia folosită pentru a prezice numărul de state membre care vor introduce uh, măsuri uh, divergente referitoare la, uh, la accesibilitate până în 2020, nu e o informație ușor de, de, de găsit și nu acoperă decât în parte subiectul. Ar fi fost mai bine să se exploreze mai mult efectiv impactul acestei fragmentări a pieței interne pentru a înțelege exact câte firme sunt afectate efectiv. Legătura între fragmentare și implementarea Convenției ONU ar fi trebuit să fie mai bine documentată și explicitată. Și bordul Comisiei, care face valorile de impact, a primit uh, această întrebare și uh, a răspuns în mod pozitiv, întrebare din partea noastră. Însă, nu este foarte clar că obiectivul scontat, și anume îmbunătățirea pieței unice și îmbunătățirea vieții persoanelor cu dizabilități, uh, sunt într-adevăr legate de, sau sunt exact prezentate în studiu. Mai sunt, bineînțeles, și alte legate de subsidiaritate și de proporționalitate în niște secțiuni foarte bine documentate din studiul de impact. este foarte clar că acest studiu de impact a fost folosit și pentru a elimina anumite opțiuni de politici și pentru a pune și niște garanții pentru IMM-uri, astfel încât ele să nu fie prea mult împovărate de aceste noi reglementări. În sfârșit, considerăm că acest studiu de impact ar fi fost ar fi trebuit să intre mai mult în detaliu în legătură Uh, cu modul în care această lipsă de proporționalitate este menționată de IMM-uri însele. În ce privește opțiunile de politici menționate, ele sunt cons, uh, coerente cu misiunile menționate, iar Comisia a evaluat și evaluări uh, și opțiuni de reglementare și de altfel fie o directivă, fie un regulament. Este evident în text, chiar la începutul său, uh, că Comisia uh, preferă regulamentul față de directivă, dar nu se exprimă ca atare. Se spune care sunt uh, aspectele pozitive sau negative um, nu sunt foarte bine menționate, dar când vine vorba de opțiunile legate de directive, acestea ar fi trebuit să fie mai bine prezentate și, de pildă, ar fi putut să se pună mai mult acces, accent pe marca CE, C Markings, și cum să fie mai bine delimitată față de alte marcaje de acest gen. În ce privește evaluarea impactului. Acestea sunt foarte mult orientate economic, în paguba altor uh, consecințe sociale sau de mediu, dar ne putem aștepta probabil la asta, având în vedere că accentul se pune pe piața internă în această propunere. Comisia a încercat, uh, bineînțeles, să aducă cât mai multe aspecte cuantificabile și a calculat care ar fi economiile realizate în funcție de fiecare scenariu adoptat. A estimat care sunt costurile pentru companii în ce privește accesibilitatea per bun și per serviciu și se pare că dezvăluirea acestor informații ar costa o firmă 18 euro pe oră. Ne trebuie clarificări metodologice suplimentare pentru a vedea de unde vin acele poveri administrative de peste 1300-1400 de euro, așa cum sunt ele menționate în studiu. S-a pus mult accent în acest studiu în uh, ce privește uh, consecințele uh, asupra IMM-urilor, pentru că s-a făcut un sondaj specific în rândul acestora, însă nu s-a făcut o analiză cantitativă, cost-beneficiu în legătură cu consecințele asupra IMM-urilor. Se pune mult accent pe economiile care putea fi realizate și pot ar fi fost mai util să se vadă cât ar fi costat societățile, firmele și statele membre, mai ales dacă deja aveau reglementări în materie, pentru a introduce noi reguli. Asta a fost analizată și în avizul pe care îl dă uh, Comitetul de, de, sau Consiliul de Administrație care se ocupă de aceste studii. Există date în acest studiu, dar multe surse sau studii menționate aici sunt destul de vechi. Majoritatea datează de dinainte de 2010. Anumite date vin din 2011 în ce privește um, starea pieței, iar datele referitoare la accesul pentru persoane cu dezabilități datează din 2012, de la diverse forumuri. Ar fi fost bine să se știe dacă aceste date și informații nu au evoluat între timp, mai ales când vine vorba de evoluția din domeniul uh, digital. În ceea ce privește părțile interesate, stakeholders, stakeholders, Comisia i-a consultat uh, pe mulți dintre aceștia în consultări publice care au durat uh, două luni în 2011-2012 și 821 de răspunsuri au fost primite la chestionare. De asemenea, s-a făcut și o anchetă Eurobarometru prin telefon și s-au realizat peste 25.000 de, mii de uh, interviuri telefonice cu acest sondaj. Deci, că persoanele interesate sunt destul de bine prezentate aici, în uh, definiția problematicii, dar nu avem o împărțire pe categorii. De exemplu, vederile sau părerile cetățenilor cu dizabilități ar fi putut să fie mai bine evidențiate, având în vedere că ei sunt principalii beneficiari ai acestor măsuri. E, merită menționat că lista prioritară finală, nu, lista finală pentru bunuri uh, și servicii prioritare uh, este aceeași uh, pentru aproape toți, uh, toate părțile interesate consultate. Apoi, ce privește impactul acestei propuneri um, și mai bine zis, în ce privește coerența sa, se pare că aceste lucruri sunt respectate. Însă, Da, într-adevăr, directiva este preferată în acest caz între serviciile numite de ospitalitate care sunt incluse în lista finală nu apar, de fapt, în uh, propunerea finală și aici uh, statele membre au marjă de manevră. Studiul de impact însă recomanda ceva în uh, stilul should, ar trebui. Studiul de impact are aturi, transparență, o consultare largă care a avut loc, coerență între expunerea de motive, problematică, opțiuni și așa mai departe. Însă sunt și probleme, aspecte care ar fi trebuit să fie mai bine explicate și clarificate. E vorba de folosirea datelor și cifrelor analiza economică concentrată foarte mult pe economiile posibile de realizat, legătura dintre fragmentare și implementarea Convenției ONU în materie și probabil lipsesc și detalii în ceea ce privește modul în care piața și firmele uh, vizează, uh, uh, înțeleg această lipsă de proporționalitate, uh, Vă mulțumesc pentru atenție, vă stau la dispoziție dacă aveți uh, mai multe întrebări, puteți să ne întrebați uh, mai multe și puteți chiar să ne solicitați alte studii suplimentare pe diverse aspecte. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Vreau să vă spun că într-adevăr avem nevoie de serviciile dumneavoastră Uh, și mă bucur că ne propuneți uh, să reveniți, să vă solicităm. Asta e foarte bine. Vreau imediat să dau cuvântul comisiei și apoi aș adresa și eu niște întrebări și, bineînțeles, și colegii. Doamna Nelly Grange de la Comisia Europeană are cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Nu, eu sunt Manuela Gering, dar Mm, nu, de la Comitetul Economic și Social. Voi vorbi în engleză. Mulțumesc foarte mult pentru acest rezumat al studiului de impact. M-aș întoarce la ce ați menționat și aș reacționa pe scurt, aș vă spune pe scurt care este poziția Comisiei Europene în acest sens. Ați spus că s-a uh, folosit uh, informații legate de marcajul CE și legătura sa cu accesibilitatea, însă, de fapt, acest marcaj uh, e legat de respectarea anumitor cerințe în materie de informare a consumatorilor. Cerințele de accesibilitate sunt ceva diferit. Costurile acum. Acele praguri și costuri în lumina Convenției ONU. În momentul în care am semnat Convenția ONU, Uniunea Europeană și statele membre s-au angajat Asta înseamnă niște costuri. Deci, Convenția spune că, da, statele membre trebuie să facă progrese în ce privește accesibilitatea, care, asta, care progrese presupun niște costuri. Însă sunt costuri care sunt apoi urmate de economii care pot fi realizate în momentul în care respecti aceste cerințe peste tot în Uniunea Europeană, cerințe de accesibilitate și care vor facilita comerțul transfrontalier cu bunuri și servicii. De aceea vorbim despre economii, rezerve de economii și nu despre costuri. În ce privește povara neproporționată, disproporționată. Acest lucru a fost uh, abordat uh, în uh, directiva propriu-zisă, adică cum pot firmele, societățile să, să abordeze această chestiune a unei poveri sau sarcini disproporționate. De asemenea, spuneți că anumite lucruri apar în studiu și dar nu și în propunere. Proporționalitatea și subsidiaritatea în acest sens, aceste două aspecte am considerat că nu va trebui să le includem pentru că tot ce înseamnă built environment, mediul construit este ceva ce rămâne la latitudinea statelor membre, nu este ceva obligatoriu. și, bineînțeles, există niște costuri care pot fi destul de ridicate pentru IMM-urile care optează pentru aceste lucruri, mai ales în serviciile de cazare. Noi considerăm că studiul de impact nu trebuie să fie o oglindă care să reflecte propunerea legislativă, din potrivă, am mers mai departe în acest studiu de impact față de textul propriu-zis al propunerii legislative. Nu știu dacă am uitat ceva, să verific în ce privește datele mai vechi am folosit datele la dispoziția noastră. De asemenea, colega de la Parlament a spus că am, am uh, realizat o serie întreagă de consultări publice, ne-am întâlnit cu mulți patroni de firme și cu multe organizații, pentru că avea o imagine cât mai actualizată a situației cât privește tipul de produse și servicii vizate, dacă vă uitați la proiectul de definiții, mai bine zis, dacă vă uitați la modul în care au fost redactate acestea, vedeți că am fost destul de atenți și prudenți, pentru că știm că tehnologia evoluează. Avem definiții care acoperă produse, știind că aceste produse evoluează în timp pentru că în caz contrar aceste definiții ar fi obsolete. Cred că am răspuns la toate întrebările și temerile care au fost ridicate aici. Mă opresc aici. Dacă mai sunt întrebări, mă voi întoarce la microfon. Merci bien. Uh... Mulțumesc. Eu sunt raportor, așa că voi pune întrebările la, la sfârșit. Așa că dau cuvântul doamnei Sănalova pentru întrebări raportor din umbră din partea SND. Mulțumesc! Mulțumesc pentru ambele declarații. E adevărat, evaluarea de impact nu reprezintă modalitatea noastră obișnuită de a lucra în această comisie. Dar ce spune domnul raportor e adevărat și anume că în prima noastră discuție privind evaluarea de impact s-au pus anumite întrebări. Așa că mulțumesc pentru informațiile aduse. Sunt de acord cu ce spuneați. Uneori nu e ușor să te descurci uh, în informațiile din evaluarea de impact, datorită felului în care a fost redactată. Deci, ce ni s-a spus acum e util. Pe de altă parte, nu cred că se poate exprima totul în cifre. Comisia se străduiește să își facă bine treaba. Deci sunt de acord cu ce s-a spus și anume că evaluarea de impact se concentrează pe aspectele economice mai mult decât pe efectele societale. Dar mie mi se par și acestea extrem de importante. Vorbesc în numele grupului socialiștilor și democraților. Noi înclinăm către o abordare holistică pentru piața internă și pentru, milităm pentru adâncirea și împlinirea pieței interne, dar în același timp trebuie să trebuie să precizezi în ce condiții uh, se pot bucura toți cetățenii de anumite servicii. Spuneați în rezumat că, pe dreptate, Parlamentul e cel care a cerut Comisiei în trecut să vină cu o propunere ambițioasă pentru această legislație și acest act normativ ar trebui să includă toate cerințele de accesibilitate pentru bunuri și servicii în toate statele membre, așa s-a spus. În plus, acest act normativ își propune să ajute statele membre să-și respecte angajamentele asumate atunci când au semnat Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. S-a spus de asemenea că legislația propusă nu include în punct de vedere al persoanelor cu dizabilități, cărora de fapt le este adresată. Deci e important să ascultăm și organizațiile reprezentând uh, persoanele cu dizabilități pe viitor. Și mă bucur că Forul European pentru Dizabilități, care reprezintă interesele a 80 de milioane de europeni, salută această propunere legislativă. și asta va fi discutat și în grupul nostru interparlamentar pri, parlamentar privind dizabilitățile. Și ultima observație. Am avut o dezbatere intensă despre accesibilitatea în cazul site-urilor de internet și ar trebui să ne folosim de acest prilej pentru a lansa o dezbatere. Și ca raportor din umbră SND sunt gata să încep să discut și aceste aspecte, astfel încât să putem adopta această legislație ce va permite cetățenilor europeni să aibă acces la bunuri și servicii în condiții egale. Aștept cu nerăbdare să cooperăm cu toții și cu raportorii din umbră. Raportorul din umbră PPE nu este de față, dar va lua cuvântul domnul Schwab. Mulțumesc. Îmi pare că uh, doamna Sabine Ferhain, raportoarea noastră, nu este uh, de față e prezentă la o dezbatere în uh, Comisia pentru Cultură și m-a rugat să fac trei observații în legătură cu această propunere a Comisiei. Ca și alți colegi, facem și noi trimitere la motivul pentru care s-a făcut evaluarea de impact, uh, situația legislativă depășită și cum spunea și colega Ferhain, uh, ar trebui ca datele să fie actualizate. În al doilea rând, colega noastră ar fi dorit o analiză economică, inclusiv pentru IMM-uri, pentru că această tranziție impune multe sarcini IMM-urilor. Și colega noastră consideră că trebuie să se țină seama și de acest aspect. Și în al treilea rând, se, colega noastră Ferhain întreabă dacă s-a ales instrumentul corect, pentru că în multe dispoziții se vorbește numai de produse și nu de accesibilitate, de fapt. Deci, observații pe fond ale colegei noastre cu siguranță se va implica în discuțiile viitoare și vă va oferi sprijin. Mulțumesc! Mulțumesc, Andreas. Catrin? Mulțumesc. Mulțumesc președintelui și celor care au intervenit până acum. Să ne amintim despre ce vorbim aici, de fapt, și care e scopul Convenției ONU privind persoanele uh, cu dizabilități și drepturile lor. Și citez, scopul convenției să promoveze, protejeze și asigure um, uh, exercitarea de plină, în deplină libertate a drepturilor fundamentale de către persoane cu dizabilități și să asigure respectarea demnităților născute. E vorba de cei cu dizabilități motorii, psihice și de alte feluri care uh, îi pot împiedica să participe pe deplin în societate pe picior de egalitate cu ceilalți, în condiții de egalitate. Iată despre ce vorbim astăzi. Și știu că e mai greu pentru cei care analizează aspectele economice, dar uh, ca și colegii, cred că ar fi bine să vedem și care sunt uh, implicațiile sociale, consecințele sociale și mai ales ce ne costă dacă nu facem nimic. Uh, 14% din populația europeană, cam 45 de milioane de cetățeni, au o formă de dizabilitate și cred că trebuie să facem ceva ca să ne asigurăm că toți cetățenii au acces la lucruri care ni se par absolut normale. În legătură cu datele, am făcut o cercetare rapidă. Care sunt seturile de date? Pentru că eu nu le găsesc. În afară de ce a menționat comisia, eu n-am găsit altceva. Deci trebuie să avem date cât mai actuale. Argumentul uh, da, acesta cu datele ar putea să ne inducă în eroare în legătură cu includerea tuturor. Care e costul inacțiunii? Vorbim de costuri, dar dacă nu facem nimic, care e costul pentru cei 45 de milioane? S-a făcut o evaluare? E complicată dizabilitatea și E clar că trebuie să o discutăm și aș ruga secretariatul să invităm într-adevăr pe cei care reprezintă grupurile de persoane cu dizabilități să ne spună care e importanța, pentru că altfel o să avem numai o anumită perspectivă asupra situației. Și apoi în legătură cu partea digitală. Știu că s-a discutat de site-urile de internet, dar știm că există aplicații și știu că s-a mai vorbit Eh, la fiecare 8 minute arată o statistică, apare o aplicație nouă pe internet și deci eh, știm că acest sector economic crește cu 25% numai anul acesta, cred. Deci cum ne asigurăm că cei cu dizabilități nu sunt excluși? Ce servicii publice sunt oferite prin aplicații? Și apoi, în legătură cu implicarea civică, angajamentul civic, Săptămâna trecută am încercat, am participat la o discuție despre cum ajută aplicațiile și în acest domeniu. Deci nu vrem să excludem pe cei 45 de milioane de la ceva esențial pentru democrație. Deci mă voi opri aici, dar cred că există potențial uriaș în această uh, legislație, în această propunere legislativă, dar pentru asta, ca să ne asigurăm că valorificăm potențialul, să ne asigurăm că nu uităm despre ce e vorba, să acordăm tratament egal tuturor cetățenilor Uniunii. Mulțumesc! Mulțumesc, Catrin. Dacă vreți și câteva observații cu titlu personal. Mai întâi vă amintesc în această după-amiază ne raportăm foarte precis la această propunere. De fapt, evaluarea de impact și aprecierea pe care, o dă, pe care o dă Serviciul de Cercetare al Parlamentului acestui studiu de impact. Deci, subiectul e mai larg, dar noi ne, pe bucățica aceasta ne concentrăm. Cred că și dumneavoastră, Serviciul de Cercetare al Parlamentului și colegii ați arătat câteva aspecte foarte relevante pentru întrebările pe care trebuie să le punem în legătură cu evaluarea de impact și le voi relua, cred, prezentându-le ușor diferit, ca să aduc și eu perspectiva mea de raportor, dar și pentru ca Comisia să beneficieze de aceste întrebări pe care le punem noi în legătură cu evaluarea de impact și care, evident, vor avea efect impacte și asupra procesului legislativ. În primul rând, în legătură cu aplicabilitatea. Ați răspuns deja parțial. A spus că se aplică principiul proporționalității și, deci, mediul construit sau uh, serviciile de uh, turism, hotel, uh, restaurație nu mai intră în uh, domeniul de aplicare al directivei. Deci va trebui să discutăm. Acum, în legătură cu evaluarea de impact punctual, e păcat uh, Înțelegem că se aplică principiul proporționalității, dar nu-l vedem aplicat tocmai domeniilor scoase din domeniul de aplicabilitate. Sunt retrase aceste domenii pentru că la ele principiul proporționalității ar face ca includerea în domeniul de aplicare să fie ceva foarte problematic, dar nu apar în evaluarea de impact. Deci ni se pare că aici Comisia a făcut cumva o departajare ex post. În legătură cu întrebările și consultările extinse ale cetățenilor în diferite modalități, inclusiv prin aerobarometru. Ce mă deranjează pe mine puțin este că nu există o explicație detaliată a punctului de vedere al cetățenilor cu handicap deci, cum formulează cei cu handicap o opinie atunci când în Eurobarometru li se adresează întrebări în care ierarhizează domeniile cele mai importante pentru accesibilitate. Am fi vrut ca cetățenii cu handicap să spună și ei ce ierarhie ar vedea ei. Și sunt sigur că Comisia, într-o oarecare măsură, a ținut seama de opinia cetățenilor cu handicap, fie prin intermediul asociațiilor care îi reprezintă, fie sub formă de contribuții individuale, dar mi se pare că nu se înțelege foarte bine care sunt elementele concrete din evaluarea de impact și apoi din alegerea de propunerea comisiei care au fost avute în vedere. Ce efect au avut opiniile acestor persoane care sunt primele vizate? Și știu că am și reamintit în prima reuniune a Comisiei IMCO. Cei care au handicap poate nu vor fi uh, persoanele cu handicap de mâine, pentru că în viitor vor fi poate mai mulți și fiecare dintre noi poate într-o zi va fi vizat de această situație, fie de un handicap propriu-zis, fie o limitare a capacităților noastre funcționale. La fel, în legătură cu problema IMM-urilor, ceva absolut esențial pentru comisia noastră și, de asemenea, și față de obiectivul acestei inițiative legislative, este de a crea o piață pentru aceste IMM-uri, de a le permite să existe o piață europeană, nu doar piețele naționale, nu doar pentru a face concurență, ci și pentru a permite dezvoltarea acestor IMM-uri. Deci mi se pare supărător că în evaluarea de impact nu s-a făcut o analiză cost-beneficii specific pentru IMM-uri. Sunt sigur că în discuțiile despre această directivă și în întâlnirile noastre, și aveți dreptate să spuneți că trebuie să ne întâlnim cu actorii economici, va trebui deci să fim foarte atenți la situația IMM-urilor, să fim cumva mai activi în relația cu ele, pentru că am impresia că unele IMM-uri s-au obișnuit să fie prezente pe piețe mai mici, locale, și deci ar trebui să avem uh, o inițiativă parlamentară, legislativă și pentru cei care uh, vor să facă mai mult, dar și pentru cei care nu se gândesc neapărat la acest lucru. Apoi aș reveni și la marcajul CE, pentru că nu înțeleg foarte bine și aș adăuga ceva ce nu s-a spus deja. Poate știți, în plus, marcajul CE nu e înțeles de consumatori ca atare. Până la urmă, se ascund trei lucruri în spatele lui. Pentru majoritatea consumatorilor, el înseamnă produs în Europa. Nu înseamnă conform în numele, în sensul siguranței europene. Înseamnă produs în Europa, dar de fapt el înseamnă conform cu normele de securitate și de siguranță europene. Și acum vrem să însemne și conform și din perspectiva accesibilității. Deci, din două una. Ori repunem în discuție marcajul CE, dar nu acesta e obiectivul directivei și, de fapt, nu despre asta vorbim, ori înțelegem uh, să continuăm, dar uh, n-am înțeles foarte bine ce propune Comisia. Poate că, într-adevăr, trebuie un marcaj CE suplimentat de un logo, un mic semn care să arate că e vorba și de persoanele cu handicap și că deci există o conformitate nu doar de siguranță, ci și în sens mai larg. Dar asta o să mai vedem. Vă semnalez așa ca să știți. O să discutăm cu toți colegii pe toate dosarele și vom semnala și comisiei că trebuie redefinit cumva acest marcaj CE pentru că dacă, dacă îi dăm alt înțeles, există riscul ca această, acest înțeles diferit să aibă repercusiuni și asupra altor subiecte. Iată, deci, ce voiam să spun. Și, ca să mă leg de un alt lucru menționat de mai mulți dintre dumneavoastră, vârsta datelor. Înțeleg că Comisia ne-a precizat care au fost datele și știm că această vechime a datelor vine din termenele foarte lungi de care a fost nevoie pentru ca comisia să poată ajunge la redactarea acestui text. Dar în același timp nu putem și să ne concentrăm pe noile tehnologii, ori proiectul de directivă se concentrează tocmai pe noile tehnologii și să ne mulțumim cu date de acum patru ani. Aș vrea să explic de ce. Dacă vă uitați la telefoanele inteligente, smartphones, care sunt obiectele vizate în principal de directivă, cred că cu acestea nu mai facem uh, astăzi ce făceam acum patru ani. Acum patru ani puteam face anumite lucruri, astăzi cu totul altele. Și cum directiva încă va mai Uh, avea nevoie de timp pentru a fi transpusă și așa mai departe, peste câțiva ani uh, telefoanele inteligente vor avea cu totul alte funcții. Deci știu că e greu de anticipat ce o să se întâmple în viitor, dar mă tem că peste câțiva ani o să avem două decalaje însumate. Primul, cel inerent evaluării de care dispunem în prezent și uh, decalajul dintre momentul prezent și intrarea în vig- momentul intrării în vigoare a directivei. Deci nu vom avea doar 4 ani de întârziere, probabil vom avea 8 ani de întârziere când va intra în vigoare directiva. Vor fi 8 ani între momentul studiului de impact și momentul intrării în vigoare și deci aș propune să cerem Serviciului de Cercetare a Parlamentului European să vadă dacă se poate să se facă o actualizare și cum să se facă o actualizare a acestor date. Bineînțeles, nu dumneavoastră să faceți actualizarea, ci doar să ne spuneți dacă este posibil ca într-un termen nu foarte lung, să avem o metodologie care să ne permită să plecăm de, din startul jocului cu o întârziere de patru ani, pentru că mă tem că acest lucru va fi foarte dez- dezabilitant pentru uh, ce ne propunem să facem, adică vom avea două întârzieri în momentul punerii în aplicare a textelor. Iată ce voiam să spun. Și cum mai avem puțin timp la dispoziție, dacă și Comisia Europeană dorește să mai intervină o dată în față de observațiile noastre, îi dau cu plăcere cuvântul. În plus, m-am înșelat eu. Pe foaia mea aveam numele altei persoane, așa că vă pot da din nou cuvântul, cerându-mi încă o dată scuze. Mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni a doua oră și, pe scurt, câteva lucruri. S-a pus o întrebare în legătură cu evaluarea impactului de mediu și a celui social. Acest lucru e acoperit în evaluarea de impact. Impactul social e foarte bun, pozitiv, cel de mediu neglijabil. Asta spune evaluarea de impact. Celălalt punct, în legătură cu aspectele sociale, poate n-am pus suficient accentul pe aspectele sociale. Convenția pe care vrea să uh, la căror realizare vrea să ducă Convenția ONU. Libera circulație a bunurilor și produselor um, accesibile. Și aici mi se pare că cei cu dizabilități funcționale, inclusiv persoane cu dizabilități și cu limitări funcționale. Toți lucrătorii vor beneficia de o alegere mai largă de produse și servicii, de calitate mai bună și prețuri mai mici. Deci e clar că există un obiectiv de a-i ajuta pe cei cu dizabilități sau limitări funcționale și Probabil că acest lucru nu ar fi fost posibil dacă nu exista convenția. N-am fi avut această propunere. În legătură cu analiza cost-beneficii pentru IMM-uri, aceasta apare în anexa 2 la, la pagina 178 în evaluarea de impact și aceasta din urmă ține seama și de situația în care companiile deja au reglementat felul în care se fă, fac economie. Există o, o simulare cu companii care sau întreprinderi care uh, nu au aplicat noile reglementări și cele care au aplicat și se văd diferențele de cost. În legătură cu datele, cum vă spuneam, am folosit datele disponibile, am discutat mult în bilateral cu organizațiile reprezentanților celor cu uh, dizabilități, cu ONG-uri cu grupul la nivel înalt pentru dizabilități și datele din evaluarea de impact sunt folosite ca o bază de calcul pentru cum va fi situația în 2020, pentru că ceea ce vedem e că fragmentarea existentă pe piața internă va crește aproape obligatoriu pe măsură ce statele membre vor continua să implementeze Convenția ONU. Deci mai degrabă ar trebui să ne mișcăm rapid. Apoi, definiția. Dacă definițiile mai sunt de actualitate, permiteți-mi permiteți-mi să mă refer la ce spuneți despre telefoanele inteligente. Cred că ceea ce spuneam noi e că echipamentele terminale pentru consumatori cu capacități uh, avansate legate de servicii de telefonie e o modalitate complicată de a ne asigura că smartphone-urile vor fi acoperite de această definiție și pentru peste 2 sau 5 ani. Aceasta e abordarea pe care am ales-o noi. Mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc! Bun, vom reveni la acest subiect. Dat fiind că e prevăzut un schimb de opinii în septembrie, și apoi vom mai discuta și la începutul lui octombrie. Așa că vom încheia la sfârșitul lui noiembrie cu amendamentele și apoi o să mai vedem ce discuții mai avem în IMCO. Mulțumesc mult! Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Sunt ceva puncte la diverse. Trebuie doar să ne punem de acord în legătură cu ordinea de zi, dar o cunoașteți deja. Următoarea reuniune va fi pe 13 iunie după amiază și apoi pe 14 iunie dimineață și după amiază aici, la orele obișnuite. Vă mulțumesc și vă urez o seară plăcută!